byłam ja krzyczałem. Użyła mnie komisji na krzyżobranie. Ale nie Allora diamo inizio alla nostra... Haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Bine ați venit tuturor. Primul punct de pe ordine de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt observații, aceasta este adoptată. Din motive tehnice, nu putem să garantăm interpretarea în toate limbile și astăzi lipsește lituaniană. Al doilea punct de pe ordinea de zi. Adoptarea proceselor verbale a reuniunilor noastre din 12 decembrie și 19 și 20 decembrie. Încă o dată, dacă nu sunt observații, aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Țin să vă mai informez asupra faptului că reuniunea noastră de astăzi este transmisă în web streaming. Și acum putem să începem cu punctul 4 de pe ordinea de zi, vaccinarea împotriva febrei catarale uvine. Raportor, domnul Wojciechowski, vicepreședinte, adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură. Începem imediat cu voturile, dragi colegi. Primul vot, deci o poziție pentru a doua lectură în ce privește vaccinarea împotriva febrei catarale ovine. În timpul ultimei reuniuni a comisiei noastre am examinat proiectul de recomandare redactat de domnul Wojciechowski pentru a adopta uh, în primă lectură poziția Consiliului fără niciun fel de modificare. Nu au fost depuse amendamente la acest proiect de recomandare, așadar vă propun să trecem imediat la vot. Mai întâi, vreau să vă întreb dacă toată lumea are cartela de vot. Foarte bine. Putem să votăm? Domnule Wojtekowski, doriți să luați cuvântul? Trecem la vot. Chi e favorevole? Cine este pentru? Chi e contrario? Împotrivă? Cine se abține? Nu, spune președintele. Deci se adoptă. Bine. Avanti. Andiamo al punto 5. Continuăm cu punctul 5 de pe ordinea de zi distribuirea de hrană persoanelor cel mai vulnerabile din comunitate. Domnul Sikierski, vicepreședinte, este raportor. Trecem la adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură în ce privește distribuirea de hrană persoanelor cel mai defavorizate din Uniunea Europeană. Poziția Consiliului a fost adoptată pe data de 23 ianuarie anul în curs și a fost anunțată în mod oficial la Parlamentul European pe 2 februarie. Poziția Consiliului prevede o aplicare retroactivă a actorului program de pe 1 ianuarie 2012 și o continuare în, uh, anul 2013. În aplicarea articolului 294 din uh, tratat, Comisia a trimis o comunicare cu privire la poziția Consiliului, care va fost distribuită. Comisia sprijină rezultatele uh, negulor interinstituționale și acceptă poziția Consiliului în primă lectură pentru a garanta continuarea acestui regim până în anul 2013. Într-o anexă la comunicare, Comisia face și o declarație. Cred că după adoptarea acestui dosar în plenară, ceea ce este prevăzut pentru săptămâna viitoare, ar fi foarte bine să avem și noi o poziție în ce privește această declarație a Comisiei, în timpul unei viitoare sesiune plenare. Acum putem să trecem la vot, dragi colegi, asupra acestui proiect de rezoluție legislativă. Cer, uh, îl întreb pe domnul vicepreședinte Sikierski dacă dorește să ia cuvântul. Dacă nu, da, dorește să ia cuvântul domnul Sikierski. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. S-a spus tot ce era de spus de către domnul președinte nu pot decât uh, să vă rog să adoptați această proiect de rezoluție ca atare, fără niciun fel de amendament. Președintele, mulțumim domnului Sikierski. Putem să trecem imediat la vot. Încă o dată s-a deschis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votato tutti? A votat toată lumea? Foarte bine. Adoptat cu mare majoritate. Am votat, putem să continuăm. Mulțumim domnului Sikierski și vă mulțumesc tuturor. Deci, săptămâna viitoare acest dosar uh, va figura pe ordinea de zi la plenară. Trecem la punctul 6 acum de pe ordinea de zi. Capitalul nostru natural, biodiversitatea, strategia Uniunii Europene în domeniul biodiversității pentru anul 2020. Doamna Dăncilă este raportor pentru aviz. Dragi colegi, trecem acum la prezentarea proiectului de aviz în ce privește comunicarea Comisiei despre strategia Uniunii Europene 2020 în domeniul biodiversității. Se vorbește aici despre rolul pe care trebuie să-l joace agricultura și despre impactul pe care politica agricolă comună îl are asupra biodiversității. Aș vrea să mai observ faptul că proiectul de raport redactat la Comisia Envi vorbește și despre o propunere de a crește procentul din plățile directe care ar trebui să fie consacrat acelor uh, domenii care au un interes ecologic Uh, foarte mare. Este vorba de o creștere cu 7%. Și cred că acest aspect merită toată atenția noastră, pentru că plățile directe sunt un aspect foarte important din acest dosar, mai ales pentru comisia noastră. Noi suntem singura comisie competentă în fond pentru plățile directe. Și acum, doamnă Dăncilă, dragă Vasilica, uh, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Conservarea biodiversității a devenit în ultimele decenii o preocupare europeană și internațională. Deși există voci care neagă riscul dispariției unor specii, numeroși cercetători și oameni de știință atrag atenția asupra acestui fenomen grav. Acțiunile de conservare a biodiversității nu trebuie să vizeze doar anumite ecosisteme, ci sunt necesare măsuri de evitare a degradării progresive a tuturor ecosistemelor, terestre acvatice, precum și a celor costiere și maritime. Nu trebuie să uităm totodată importanța ecosistemelor forestiere, care joacă un rol deosebit de important, nu doar pentru biodiversitate, dar și în menținerea echilibrului sistemului agrar. Patrimoniul nostru natural reprezintă un capital ecologic important care contribuie la bunăstarea omenirii, motiv pentru care consider că toate statele Uniunii Europene trebuie să coopereze și să își coordoneze eforturile pentru o mai bună utilizare a resurselor naturale și limitarea degradării biodiversității. Și când vorbim de biodiversitate, trebuie să ne referim atât la biodiversitatea extraordinară, inclusă în parcurile și rezervațiile naturale, care sunt deja protejate sau sunt în curs de includere pe această listă, dar și la biodiversitatea ordinară, cunoscută și sub numele de biodiversitate funcțională. Aceasta joacă un rol major pentru menținerea habitatului faunei de mici dimensiuni, în special a celor care contribuie așa a insectelor, în special a celor care contribuie la polenizarea plantelor salutăm noua strategie a uniunii europene în domeniul biodiversităii i propunerile comisiei privind reforma politicii agricole comune care conine măsuri atât în cadrul pilonului unu cât i pilonul doi privind păstrarea i ameliorarea biodiversităii. consider că trebuie să asociem acestor măsuri indicatori economici care să asigure durabilitatea lor comisia propune între altele rotația culturilor și diversificarea culturilor dar trebuie să încurajăm acele culturi agricole care prezintă un interes deosebit pentru biodiversitate cum ar fi cele care asigură menținerea polenizării naturale peste douăzeci de miliarde de euro la nivelul uniunii europene pentru a permite un ciclu de viață adecvat pentru polenizatori și o imunitate corespunzătoare a acestora. Pe de altă parte, sunt necesare acțiuni în favoarea biodiversității și în sectoarele non-agricole, de exemplu perdelele verzi de-a lungul șoselelor și căilor ferate, grădinile publice și parcurile din zonele urbane și periferia acestora, care trebuie să devină parte a programelor de amenajare teritorială. Pe de altă parte, conservarea resurselor naturale de bază, a resurselor genetice animale și vegetale, a mediului și orientarea proceselor agrotehnologice sunt necesare pentru a putea asigura satisfacerea cerințelor pentru generațiile viitoare. Ca atare, la nivel european, trebuie să existe o cooperare cât mai eficientă în domeniul diversității resurselor genetice animale și vegetale. Pentru păstrarea lor și pentru a ameliora capacitatea acestora, de adaptare la schimbările climatice, precum și o armonizare între acțiunile la nivel local, regional, național și european și o cooperare cu comunitatea științifică. Nu trebuie neglijat rolul cercetării agricole și a sistemului de cunoaștere a informațiilor de piață și a noutăților tehnice. Consider totodată că este necesar să existe un echilibru între strategia europeană în domeniul biodiversității, i planurile de dezvoltare rurală ale statelor membre pentru a asigura păstrarea biodiversităii. se preconizează promovarea diversificării echilibrate i integrale a zonelor rurale având în vedere creterea stabilităii sociale protejarea mediului i a biodiversităii pentru a i îndeplini obiectivele europa trebuie să reducă deficitul de recunoatere a biodiversităii pe scara valorilor mai ales a celor socioeconomice i deficitul de cunotine al oamenilor referitoare la lumea naturală. este important totodată să încurajăm tinerele generaii să descopere natura să sprijinim iniiativele lor i ale tuturor cetăenilor europeni în favoarea protejării biodiversităii precum și a angajamentului acestora prin intermediul serviciului civic pentru biodiversitate și ecovoluntariat. Europa are nevoie de modele și bune practici ce pot fi aplicate ulterior la nivel european și toate acestea pot fi cunoscute prin campanii de informare și sensibilizare pe tema biodiversității. Asemenea, campanii trebuie să aibă public toate categoriile sociale, toate persoanele, indiferent de vârstă. Consider totodată că este necesară adaptarea programelor de formare profesionale și educaționale cu pregătere, pregătere, cu cele din domeniul agricol și sectoarele conexe, cu un accent mai mare pe protejarea biodiversității, pentru că Europa are nevoie de această expertiză. Asemenea, mijloace pedagogice trebuie să răspundă nevoilor întregii comunități. În plus, este nevoie să încurajăm derularea de proiecte și programe în plan local, regional și transfrontalier pentru conservarea biodiversității din zonele respective și să încurajăm implicarea ONG-urilor, a mediului academic și sectorului privat în procesul de conservare și refacere a diversității biologice. Respectarea și protejarea biodiversității este problema tuturor cetățenilor europeni ca atare, este nevoie de implicarea și participarea activă a acestora în toate etapele punerii în aplicare a strategiei Uniunii în domeniul biodiversității. Am încercat să fac o scurtă expunere a celor șase puncte pe care le-am uh, susținut în proiectul de aviz și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră și observațiile dumneavoastră referitoare la acest aspect deosebit de important care privește biodiversitatea. Molto bene, grazie. Foarte bine, mulțumim uh, doamnei Dăncilă. Îți mulțumesc, Vasilica. Acum începem discuția, mai mulți colegi s-au înscris. Începem cu domnul Reimers. Yes. Ja, danke. Sehr, äh, uh, die Bio... Doamna Reimers, mulțumesc mult, domnule președinte. Biodiversitatea e o chestiune extrem de importantă, mai ales dacă ne gândim la viitor. Însă atunci când discutăm despre biodiversitate, biodiversitate, nu ar trebui să vedem lucrurile doar din perspectiva zonelor rurale și agriculturii. Să ne gândim și la conurbațiile urbane, la orașele mai mari sau mai mici și la strategiile pe care le avem în acest domeniu. Trebuie să existe niște legători mai puternice între aceste zone și cele rurale din punct de vedere al biodiversității. Știm că există niște programe la pilonul 2 care sunt foarte bune, care sprijină mult biodiversitatea și nu ar trebui să fie puse în pericol de ceea ce se face la pilonul 1 pentru biodiversitate. Să ne asigurăm că modelele pe care le avem la pilonul 2 se vor menține, deși să nu le punem în pericol prin ceea ce facem la pilonul 1. Vă mulțumesc, Ulrich Rodust. Ulrike Rodust. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am uh, analizat proiectul de aviz al colegei și sunt de părere că e foarte bun. <coughs> Dumneavoastră ați uh, ales o abordare pe care o putem sprijini. Biodiversitatea e foarte importantă în domeniul agriculturii, însă un uh, mic semnal de alarme. Avem uh, acest procent de 7% pentru compensări. Trebuie să fim atenți ca oamenii să nu eludeze această obligație și să ajungem în situația în care nu se va discuta deloc despre acest proces de, procent de 7%. Eu cred că e nevoie de timp să analizăm exploatațiile agricole. Știm că multe se află deja pe calea ce bună, au întreprins deja măsuri ecologice, unele, altele nu, Trebuie de să ne asigurăm că tot ceea ce are de-a face cu biodiversitatea se întâmplă și la pilonul 1. Mulțumesc, domnul Martin Hösling, după care doamna Iegla. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă să comparăm agricultura cu alte sectoare, vedem că are o responsabilitate mai mare pentru protejarea biodiversității. E ceva ce nu putem nega. Agricultura a creat foarte multe pierderi uh, de biodiversitate și de aceea există această răspundere specifică și e clar că în cadrul politicii agricole comune trebuie să se țină cont de asta. Am văzut uh, cu ce propunere a venit Comisia Europeană și ne dăm seama că ei prezintă niște idei uh, corecte pentru a combate pierderea biodiversității. Ulrike se refera la acel procent de 7%. E o măsură care trebuie ancorată așa cum trebuie la pilonul 1, nu putem să avem doar la pilonul 2, deoarece dacă ne gândim la acele regiuni în care situația biodiversității e în regulă, ne dăm seama că trebuie totuși luate măsuri pentru a menține acel nivel de biodiversitate. Însă avem nevoie și de măsuri în acele zone în care agricultura este intensivă și în care biodiversitatea a avut de suferit și de aceea avem nevoie de măsuri și în cadrul pilonului 1. Mai sunt și alte elemente importante pentru a menține anumite culturi, rotația culturilor e importantă și știu că în propunerea comisiei figurează acestea, însă uh, Mă gândesc și la resursele agrare, mă gândesc la diferitele varietăți de plante și aici trebuie să facem ceva pentru a combate pierderea biodiversității. Cum rămâne cu leguminoasele, de exemplu, putem pierde foarte multe resurse genetice care vor fi greu de înlocuit. Însă, la urma urmei, nu e vorba doar de protejarea mediului înconjurător. Intervin și niște aspecte economice, deoarece prin pierderea biodiversității, putem suferi pe termen lung. Deci dacă resursele genetice au de suferit, la un moment dat vor exista și pierderi economice. De aceea e în interesul tuturor să menținem aceste resurse și să le dezvoltăm. Deci eu aș vrea ca în aviz să se vorbească mai mult despre politica agricolă comună, să avem acest fundal tot timpul, deoarece e o strategie pe care trebuie să o respectăm. Și asta ține și de credibilitatea noastră la nivel internațional. Nu le putem cere altor țări să-și proteze, protejeze resursele, în timp ce noi, în Uniunea Europeană, nu ne respectăm obiectivele în acest domeniu. Și în ultimii ani n-am prea făcut asta. Am tot amânat lucrurile și nici în următorii ani nu vom atinge obiectivele. Mulțumesc! doamna Iegle, după care doamna Paulson. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș vrea să-i uh, mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru aviz, pentru prezentarea pe care a făcut-o pe această temă atât de importantă. Nu voi repeta multe din uh, aspectele prezentate de colegi și de doamna raportor, însă aș vrea să mă refer la un lucru care, după părerea mea, e extrem de important. Deci biodiversitatea e importantă și va trebui să ținem cont de ea în cadrul negocierilor privind politica agricolă comună. Eu nu aș sugera să abordăm, să avem deja o abordare fixată de la care ne-ar fi greu să ne, să ne uh, îndepărtăm pe viitor. Eu cred că ar trebui să vedem cum putem structura tot ceea ce se face în legătură cu biodiversitatea în, în multe regiuni. Să nu uităm că în multe zone agricultura e bună pentru biodiversitate. Există deci și modele pozitive și ar trebui să vedem unde anume la pilonul 1 putem face mai multe. Și după aceea să vedem ce putem face și la nivel de regiuni, la pilonul 2. Deci dacă putem prezenta niște argumente solide la negocieri, vom avea succes. Mulțumesc, Elisabeth, doamna Paulsen, vicepreședintele, după care domnul Albertes. Mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru prezentarea făcută. Atunci când discutăm despre biodiversitate, e foarte important să nu uităm următoarele lucruri agricultura, silvicultura și pescuitul, așa cum sunt ele în momentul de față, sunt absolut vitale în ceea ce privește menținerea resurselor noastre naturale și conservarea acestora. Asta înseamnă că trebuie să creăm resurse protejând zonele sensibile, însă niciodată nu trebuie să uităm faptul că avem nevoie de acele coridoare ecologice pe terenurile agricole. Avem nevoie de așa ceva și în contextul în care se practică o silvicultură intensivă. Asta pentru ca toate organismele, toate speciile să aibă un spațiu de mișcare. Cifra de 7% din propunerea comisiei e deja un pas bun înainte și poate că peste câțiva ani ne vom da seama că putem ajunge la un procent de 10 sau de 15%, nu știu, depinde de ce se va întâmpla. În zonele agricole intensive trebuie să garantăm, după cum spuneam, crearea acestor uh, coridoare naturale. Fie că e vorba de pășuni sau de terenuri agricole. E absolut vital ca aceste coridoare să rămână sau să fie create. Mulțumesc, doamnă Paulsen, Albert Des, după care doamna Nedelceva. BDA konnte nicht pünktlich oh. und BDA konnte nicht pünktlich hier sein. Uh, colega noastră nu a putut să vină aici. Deci de aceea mă voi uh, exprima și numele ei. Salut propunerea doamnei Dăncilă, însă cred că este totuși generală ar trebui să ne uităm uh, specific la rolul pe care îl joacă agricultorii în menținerea biodiversității. Ar trebui să spunem clar faptului că agricultorii pot contribui în mod semnificativ pentru îndeplinirea obiectivelor pe care și l-a stabilit Uniunea Europeană în ceea ce privește menținerea biodiversității la anumite specii. Salutăm propunerea făcută de comisie și raportul Envi, însă trebuie să ne gândim la o eventuală creștere la 10% și la ecocondiționalitate, să vedem la implicațiile pentru protecția plantelor și la directiva uh, privind apa. Anumiți colegi, cum ar fi doamna Egle, încearcă să modifice propunerea comună. Eu unul v-aș spune că avem nevoie de o discuție tehnică foarte aprofundată. Trebuie să știm clar un lucru. Dacă anumite zone sunt considerate ca fiind zone ocrotite, atunci acestea trebuie menținute așa cum sunt. Dacă totul va fi plasat uh, sub uh, protecție pentru a promova biodiversitatea, trebuie să știm ce înseamnă asta în uh, un ministru regional din Schleswig-Holstein spunea, din Germania, spunea că dacă nu vom, dacă biodiversitatea e în regulă, atunci să-i lăsăm în pace pe agricultori și pe pescari. Deci dacă începem să-i batem la cap atunci când lucrurile merg bine, nu vom face decât să creăm probleme. Eu cred că ar trebui să ne gândim la asta. Nu ar trebui să plasăm totul sub protecție oficială, deoarece unele lucruri funcționează deja foarte bine fără să existe această etichetă de protecție. Cum rămâne și cu zonele urbane sau conurbațiile urbane. Cum rămâne cu includerea acestora în anumite programe. Unele periferii poate că se descurcă bine în ceea ce privește biodiversitatea, însă aș vrea să ascult părerea comisiei și eventuale propuneri în această, în această privință. Să nu uităm de asemenea că există și niște contradicții destul de grave în ceea ce privește biodiversitatea. De 12 ani sunt uh, implicat în acest domeniu. Prin regiunea mea, de exemplu, trece Dunărea. Acum, dacă vrei uh, autorizație de construcție, e foarte greu să o obții din cauza biodiversității și din cauza tuturor măsurilor legate de conservarea biodiversității. Ar trebui să vedem ce se întâmplă și cu carierele poți, de exemplu, deschide o carieră într-o zonă în care există probleme de biodiversitate sau nu? Un alt uh, exemplu asemănător. În regiunea mea am uh, avut uh, un teren de tragere al unui american, de câteva sute de kilometri pătrați. Acum, dacă vrei să deschizi așa ceva, foarte multe asociații, ONG-uri de mediu intervin imediat și spun că așa ceva nu se poate. Deci eu cred că ar trebui să ne gândim la toate aceste contradicții. Și mai am un exemplu, din anii 60. În momentul respectiv, în perioada respectivă, s-a luat decizia de a asana anumite zone. S-a amânat decizia din cauza faptului că se spunea că anumite specii Amfibia ar urma, ar urma să dispară. E bine, până la urmă s-a făcut asanarea și speciile n-au dispărut. Deci iată niște exemple care arată că uneori apar uh, obstacole și că uneori banii europeni nu sunt cheltuiți așa cum trebuie. Deci sunt tot felul de contradicții care există și de aceea spun că trebuie să dăm dovadă și de simț practic. Da, vrem biodiversitate, vrem să o conservăm, însă nu avem dreptul să punem bețe în roate agriculturii. Deci nu putem să punem la zi de agricultură. Avem nevoie de agricultură și nu ne putem permite uh, noi măsuri birocratice. Agricultorii sunt suficient de rezonabili și de inteligenți pentru a apăra ei înșiși biodiversitatea. Adesso do la parola a Maria. Mulțumesc, Albert. Acum Maria Nedel ceva, după care un alt coleg. Господин председател, аз също благодаря най-напред на докладчика за... Mulțumesc. Mulțumesc, doamne raportor, pentru uh, propunerile foarte utile pe care le-a făcut. Aș vrea să mă refer la măsurile propuse în domeniul uh, biodiversității și să fac legătura cu noua politică agricolă comună, mai ecologică. Aș vrea să revin la sprijinul pe care îl dă Comisia Europeană celor sectoare care încurajează biodiversitatea. Să nu uităm că apicultura este un astfel de sector. Apicultorii se confruntă acum cu mari dificultăți. Deși știm cu toții că apicultura e foarte importantă pentru polinizare și pentru menținerea biodiversității. Noua politică agricolă comună ar trebui să țină cont de toate obiectivele din această propunere și Trebuie să facem tot posibilul ca toate măsurile propuse să-și găsească locul în noua politică agricolă comună. Trebuie, prin urmare, să promovăm apicultura și să-i ajutăm pe apicultori să-și îndeplinească obiectivele, mai ales că atunci când vorbim de noile măsuri ecologice, Uh, le-am putea oferi o anumită, un anumit ajutor, am putea găsi mijloacele necesare pentru a-i motiva să investească în acest sector, în apicultură. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, pentru propuneri și pentru atenție. Mulțumesc, Maria. Acum are cuvântul uh, domnul Feimont. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la ce spunea domnul Albert Des. Eu uh, trăiesc uh, în apropierea unei foste baze militare sovietice. Și ecologiștii noștri spun că această bază militară era și o zonă de tragere pentru artilerie. E însă o zonă în care s-a menținut foarte bine biodiversitatea și de aceea în această zonă, fostă zonă de tragere, s-a interzis agricultura. Deci uneori biodiversitatea există în locuri în care noi nici măcar nu ne așteptăm. Deci e doar un comentariu pe care vreau să-l fac referitor la biodiversitate. Un al doilea comentariu se referă la eforturile noastre pentru a garanta biodiversitatea în cadrul politicii agricole comune. Mă întâlnesc adesea cu agricultori și le vorbesc despre măsurile pe care noi le pregătim aici la Bruxelles. Și de fiecare dată acești agricultori îmi pun următoarea întrebare. Credeți că voi, cei de la Bruxelles, știți mult mai bine cum stau lucrurile decât un țăran care trăiește aici, pe aceste pământuri de generații întregi, care e mult mai apropiat de natură. Deci chiar credeți că dumneavoastră puteți planifica mai bine de la Bruxelles ce trebuie să facem noi aici? Noi care de ani de zile gospodărim acest peisaj și vă mărturisesc că de foarte multe ori nu știu ce să le răspund. E o, de- e o dezbatere foarte complicată și, în general, eu nu am nimic împotriva biodiversității, însă trebuie să vedem ce instrumente vom utiliza, să vedem ce exigențe vor exista față de agricultori. Asta e esențial. Deci trebuie să punem în practică niște măsuri simple care nu vor uh, crea și mai multă birocrație pentru agricultorii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum, doamna Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Biodiversitatea și apărarea ei seamănă cu un slogan. În nenumărate rapoarte menționăm biodiversitatea, o regăsim în multe dintre documentele comisiei, dar de fiecare dată am senzația că fiecare înțelege altceva când uh, vorbește despre biodiversitate. Deci ar trebui să fie foarte clar ce anume ne dorim noi să fie biodiversitatea. Dacă atunci când vorbim despre biodiversitate ne gândim la conservare, la protejare, nu putem să uh, ne așteptăm ca totul să funcționeze dacă nu luăm niște măsuri concrete. Recent am asistat uh, în regiunea mea la o reuniune a, a uh, unor a, um, cultivatori de fructe și mulți dintre ei se plângeau de faptul că a, uh, pomilor fructiferi au fost atacați de către un parazit înainte puteau să distrugă acest parazit, dar acum nu mai au dreptul din cauza că respectivul parazit, respectivului parazit i s-a găsit o altă utilitate, nu știu ce terapie medicală. Deci trebuie să putem să încăpăm toate, împăcăm toate interesele, pentru că vă dați seama că uh, uh, cultivatori cultivatorii acum uh, nu mai au niciun mijloc la dispoziție pentru a-și apăra culturile sunt dezamăgită de cel de-al doilea punct nu este normal să ne gândim deja la niște decizii care uh, vor fi luate într-un alt for. Nu trebuie să ne organizăm ca și cum aceste decizii deja au fost luate. Noi trebuie să apărăm biodiversitatea și să le permitem uh, uh agricultorilor să se organizeze de așa manieră încât să-și apere și interesele lor. Domnul Danta a cerut cuvântul și apoi am să dau cuvântul comisiei, spune președintele. Da, domnule președinte, în ce privește biodiversitatea, cred și eu că de la un teritoriu la celălalt, rezultatele sunt foarte diferite în funcție de obiceiuri, de practici. Deocamdată, în cel de-al doilea pilon, ne-am orientat către acele măsuri care presupuneau folosirea anumitor mijloace mai degrabă decât să ne concentrăm asupra unor măsuri care uh, urmeau să dea rezultate concrete. Ori, tocmai acest lucru ar trebui să facem acum. Să insistăm să se obțină rezultate, dar trebuie să dăm marja de acțiune necesară um, fermierului, cultivatorului, care el își cunoaște cel mai bine terenul și știe foarte bine de ce anume are nevoie. Și vreau să mă gândesc la această măsură care a fost uh, inițiată în urmă cu 4 sau 5 ani și care are mult succes. Este o măsură facultativă. Și vreau să vorbesc despre ea cu atât mai mult cu cât au existat măsuri cu caracter obligatoriu, care nu uh, au fost primite uh, în același fel de către um, uh, agricultori. Și știu că în ce privește uh, apicultura, după ce s-au luat acele uh, uh, măsuri de uh, protecție a albinelor, uh, programul cu vere s a obținut rezultate foarte bune. Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Bachenut din partea comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. În această după-amiază discutăm despre un aspect crucial pentru politica agricolă comună. Mulți dintre membrii au luat cuvântul și au vorbit despre uh, rolul important pe care îl poate juca agricultura, dar că nu ne putem limita numai la domeniul agricol în ce privește uh, Uh, salvgardarea biodiversității. Dar să nu uităm că 72% din teritoriul Uniunii Europene este reprezentat de suprafețele agricole. Deci nu este o suprafață neglijabilă. Da, bineînțeles că trebuie să fim activi și în alte domenii. Tocmai acesta este și scopul acestei strategii. Am uh, identificat șase uh, obiective, unul dintre ele se um, ocupă de agricultură, dar celelalte cinci includ și alte domenii, ca de exemplu piscicultura și silvicultura. Și ne ocupăm și de tot ceea ce privește protejarea ecosistemelor și aici am inclus și zonele urbane pe care unii dintre dumneavoastră le-au menționat. Când e vorba despre provocarea globală cu care suntem confruntați, este de la sine înțeles că trebuie să subliniem faptul că deja s-au realizat multe și trebuie să afirmăm acest lucru, nu numai în ce privește finanțarea care a fost pusă la dispoziția celor care protejau biodiversitatea prin intermediul diferitelor programe europene, ci și datorită politicii noastre agricole. Trebuie să recunoaștem aceste rezultate pozitive, dar să și afirmăm că este nevoie de acțiuni suplimentare. Și aceasta era și intenția noastră atunci când am pus la punct această strategie pentru biodiversitate. Anumite cifre ridicau semne de întrebare, pentru că ne dăm seama că anumite specii care ă, erau protejate de ă, prevederile dreptului ă, comunitar nu, sunt sufic- nu se află într-o stare atât de bună pe cât ar trebui să fie. Și vedem că în zonele agricole în, în numărul speciilor care sunt amenințate sau uh, sunt pe cale de dispariție a crescut. Deci trebuie neapărat să facem această legătură între conservarea biodiversității și producția agricolă sustenabilă. Nu vorbim aici numai despre conservare. Mai mulți dintre vorbitori au ținut să spună că deja în ultimul deceniu s-au uh, făcut multe lucruri pentru a conserva, pentru a proteja biodiversitatea și uh, există aceste zone protejate care reprezintă deja un cuantum important din suprafața totală a um, Uniunii Europene și o parte din aceste uh, terenuri sunt totuși folosite și în scopuri agricole, dar haideți să ne gândim și la terenurile care încă nu sunt protejate. Și există acest aspect, cum spuneam, al legăturii, al interdependenței trebuie neapărat să avem o producție durabilă care să ne permită să facem față cerințelor în ce privește siguranța alimentară, dar și protejării biodiversității. Această propunere, din punctul nostru de vedere, permite găsirea acestui echilibru. Noi nu vrem să introducem constrângeri noi, din potrivă, vrem să lucrăm împreună cu diferitele sectoare care sunt implicate și mai ales sectorul agricol și silvicol, pentru că uh, nu uh, vom reuși să avem niște uh, um, ținte realiste fără Um, cooperarea strânsă cu aceste sectoare și nu este intenția noastră să avem niște obiective obligatorii dictate de sus. Foarte bine, spune președintele. Mulțumim domnului director pentru precizări. Acum am să dau cuvântul doamnei Dăncilă ca să ne prezinte comentariile dumneai și apoi trecem la următorul subiect. Vasile. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu foarte multă atenție propunerile și problemele care cred că o să apară în acest domeniu foarte important și s-au conturat uh, clar două idei. Una, faptul că biodiversitatea este foarte importantă, iar mulți dintre colegi, în a doua problemă, și-au exprimat îngrijorarea ca acest lucru să nu fie o sarcină în plus pentru agricultorii din Uniunea Europeană Uh, am văzut și foarte multe lucruri care constituie particularități pentru țările noastre. Am văzut cu domnul Alberdes, ne-a spus de, de Dunăre și de faptul că are anumite probleme în zona în care stă dânsul. Eu vă spun că, de exemplu, în România, problemele în delta Dunării sunt contrare celor, celor din uh, regiunea dumnealui, pentru că acolo avem uh, uh foarte, pericolul de a pierde foarte multe specii. Uh, și cred că trebuie găsită o, comună, o soluție comună astfel încât să împace uh, problemele care există în diferitele, în diferitele țări care uh, se confruntă cu aceste probleme. Uh, sunt de acord că, trebuie, că este un subiect care trebuie să aibă o abordare mai largă dar aa cum tii într un proiect de aviz este un proiect standard care presupune folosirea unui anumit număr de cuvinte i nu poate fi depăit uh, nu poate fi depăit acest standard de aceea sper ca prin amendamentele dumneavoastră i sugestiile dumneavoastră să putem să uh, facem împreună un proiect de aviz cât mai complet i care să se plieze pe problemele reale atât în ceea ce privete biodiversitatea dar și în ceea ce privește agricultura europeană. Vă mulțumesc! Bine, Mulțumesc, mulțumesc colegilor care au participat la dezbatere. Vă reamintesc faptul că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 7 februarie la prânz. Deci, a mai rămas o zi, mai puțin de o zi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și revenim la reforma PAC, care este prioritatea pentru comisia noastră în acest an. După dezbaterea care a avut loc cu ocazia ultimei noastre reuniuni, când am discutat despre plățile directe și despre organizarea comună de piață, Acum trebuie să examinăm mai de aproape propunerile Comisiei pentru dezvoltarea rurală și în ce privește regulamentul orizontal uh, despre finanțarea, gestionarea și evaluarea PAC. Raportorii noștri, domnul Luis Capolo Santos și Giovanni Lavia, sunt prezenți, sau cel puțin domnul Capolo Santos este deja în sală, domnul Lavia va sosi în curând. Cred, dragi colegi, că este important să ne reamintim faptul că avem nevoie de un bun echilibru între primul și al doilea pilon din PAC. Programele de dezvoltare rurală sunt indispensabile pentru a sprijini zonele rurale din Europa și mai ales pe unele dintre ele care se confruntă cu provocări uriașe. Și acum cu multă plăcere îi dau cuvântul lui Luis ca să lanseze dezbaterea în ce privește propunerea legislativă Uh, despre dezvoltarea rurală. Muito obrigado, senhor presidente, caros, caros e caras colegas. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Intrăm în etapa decisivă a procesului de reformă. Vorbim despre un regulament extrem de important. Un regulament care nu poate fi dezbătut însă fără a-l pune în legătură cu regulamentul asupra plăților directe. Politica agricolă comună este un tot. Este alcătuită din uh, doi piloni. Distribuția financiară diferă foarte mult între primul pilon și cel de-al doilea. Și ideile care stau la baza acestor piloni diferă, însă nu putem să abordăm acești piloni separat. Ar fi ca și cum ai încerca să ai, îți faci o imagine despre o persoană fotografiindu-i numai o mână sau un picior. Ceea ce aș vrea să spun eu este următorul lucru. Comisia Europeană ne-a furnizat o listă lungă de măsuri și majoritatea măsurilor sunt uh, măsuri pozitive, bine pregătite și care sunt convins că merită susținerea noastră a tuturor. Sigur că trebuie să corectăm și să îmbunătățim uh, această poziție. Această poziție. Comisia a avut o altă abordare uh, față de abordarea în legătură cu pilonul 1. Comisia a venit cu o propunere obiective în ceea ce privește distribuirea de fonduri între statele membre în ceea ce privește pilonul al doilea. Comisia a omis total acest aspect. Și pare să acorde un cec în alb, alocă fonduri după cum crede de cuvință, uh, urmând doar anumite obiective și anume, în primul rând, programele trebuie să respecte cele trei obiective principale, ceea ce este și firesc, și trebuie să respecte rezultatele precedente, ceea ce înseamnă că va exista o evaluare a eficienței. Parlamentul, care are codecizia, nu poate să abordeze doar o parte din buget, chiar dacă este partea cea mai importantă. În uh, propunerea comisiei, 75% din fondul țin de pilonul 1, 25% de pilonul 2. statele membre care stau cel mai bine la pilonul 1 stau cel mai prost la pilonul 2. Cred că nu putem aborda reforma PAC fără să abordăm ambii piloni împreună. Iată de ce, în documentul meu, fac o propunere prin care bugetul aferent primului pilon ar fi similar cu cel aferent celui de-al doilea pilon încerc să stabilesc o corelație între primul și al doilea pilon, în așa fel încât să putem vorbi despre convergență între cei doi piloni. Nu cred că are sens să vorbim despre convergență între statele membre doar în cadrul primului pilon. și nu cred că trebuie să lăsăm totul la latitudinea comisiei. Aș vrea să aflu care este părerea dumneavoastră, dragi colegi, în această privință. Fie susținem propunerea comisiei și, și uh, comisia e cea care are toată puterea de decizie, fie Parlamentul înscrie acest aspect în contextul Uh, redistribuirii între statele membre. Mai există o chestiune importantă în această dezbatere și anume problema regiunilor dezavantajate. Propunerea Comisiei uh, propune ca statele membre să definească aceste uh, regiuni și noi nu suntem de acord. Există și un alt punct care ține de gestiunea riscurilor. Se leagă de mecanismul de stabilizare a veniturilor. Mecanismul propus de comisie este greu de înțeles. Comisia ne spune că uh, fondurile de capital startup și fondurile mutuale nu pot uh, implica investiții publice. Agricultorii sunt cei care trebuie să vină cu capital de startup. Deci uh, finanțarea publică ar veni doar într-o etapă ulterioară, ceea ce este foarte greu de acceptat în contextul actual care afectează multe regiuni și multe state. E nevoie de clarificări pentru că riscăm să anunțăm un mecanism atrăgător pentru agricultori fără a obține niciun fel de impact practic pe teren. Aș vrea să rog deci Comisia ca astăzi să ne spună exact care este mecanismul de finanțare pe care îl propune, mai ales în ceea ce privește mecanismul de stabilizare a venitului. În ceea ce privește rezerva de eficiență. Presupune că statele membre care au sisteme administrative mai bune mai bine puse la punct, ar avea un avantaj față de statele mai puțin uh, eficiente. Aceste țări ar beneficia de o rezervă suplimentară, în timp ce, de fapt, fondurile ar trebui să fie distribuite între toate statele. Comisia propune ca 25% din uh, fondurile aferente dezvoltare rurală să fie uh, uh, alocate și se propune de asemenea un procent de 5% pentru programul LIDER. Sper că colegii mă vor, arăta, mă vor ajuta să redactez un raport care să țină cont de punctele de vedere ale tuturor. Principala chestiune care va determina decizia pe care o vom lua ține de finanțare. Fie acceptăm ca Comisia să ia decizii în acest domeniu fără niciun fel de contribuție a Parlamentului, fie suntem suficient de îndrăzneți pentru a veni cu propria noastră propunere bugetară, ținând cont de toate contradicțiile care ar putea apărea între noi. Intenția mea este să vin cu o propunere bugetară și îmi doresc o conexiune clară între pilonul 1 și pilonul 2, în așa fel încât să avem o viziune de ansamblu asupra bugetului PAC și în așa fel încât să abordăm problema redistribuirii. Aș putea spune mult mai multe, domnule președinte, așa cum vă puteți imagina, însă nu vreau să uh, rețin atenția dumneavoastră în prea mult timp uh, și vreau să le las uh, și colegilor posibilitatea de a interveni. Mulțumesc, Luiș să deschidem, deci colegii au uh, solicitat cuvântul. Domnul Harinovski și apoi doamna Polson. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, multe observații de făcut. Voi încerca să fac cel puțin două și apoi voi pune și o întrebare. Impresia mea este că actualul proiect de regulament pune prea mult accentul pe cel de-al doilea pilon al PAC. Încercăm să construim o economie rurală competitivă și ne axăm pe noile provocări. Nu încape îndoială că trebuie să protejăm mediul înconjurător. Sigur că trebuie să protejăm și biodiversitatea. Trebuie să înființăm noi rețele, de asemenea. Însă toate aceste chestiuni nu ar trebui să fie singurele noastre preocupări. Nu se vorbește în cadrul celui de-al doilea palon de sectorul de uh, procesare. Nu se vorbește despre agricultorii care se confruntă cu probleme structurale. Aceasta ar fi prima mea observație. Având în vedere principiul subsidiarității și felul în care se va face programarea, precum și analiza nevoilor, distribuția fondurilor nu ar trebui să fie reglementată printr-un regulament al Consiliului. Ar trebui să rămână în mâinile statelor membre sau cel puțin statele membre ar trebui să dispună de mai multă flexibilitate în această privință. Cred că nu avem nimic, nimic de câștigat dacă s-ar aloca 5% pentru lider și 25% pentru toate celelalte programe. Și, în sfârșit, o întrebare. Va trebui să se introducă reacreditarea pentru agențiile de plăți uh, pentru următoarea perioadă de programare? Mulțumesc, doamna vicepreședinte Paulson. Mulțumesc. Nu vreau să intru acum în detalii, pentru că, așa cum a spus domnul de Capula Santos, sunt foarte multe detalii pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când vine vorba despre dezvoltarea spațiului rural. Fiecare propunere trebuie să fie atent chipzuită pentru a vedea dacă are consecințe. Procedura aceasta de adoptare a regulamentelor este extrem de complexă. Aș vrea să amintesc tuturor că trebuie să abordăm situația în ansamblul ei. Traversăm o criză financiară, o criză bancară, rata șomajului este îngrozitoare și, în plus, agricultura pierde teren în mod constant. În țara mea și în 3-4 alte țări europene, economia este în stare bună, dar șomajul este de peste 20% și șomajul afectează mai ales zonele rurale. Și uh, lucrurile se înrăutățesc foarte rapid. Foarte rapid. Trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri atunci când discutăm despre uh, ajutoarele pentru dezvoltarea zonelor rurale. Trebuie să vedem cum distribuim fondurile și în ce măsură acest program poate să ne ajute. Pentru că în Europa nu mai poți să-ți permiți mare lucru la ora actuală și este important uh, să nu se resimtă și mai mult uh, efectele crizei în, zona, în zonele rurale. Nu putem să micșorăm continuu bugetele. Și, pe de altă parte, Trebuie ca fiecare euro să fie bine folosit pentru a ne atinge obiectivele fixate. Aș vrea acum să abordez două, trei detalii. Aș vrea să vedem ce vom face în ceea ce privește uh, directivele legate de politica agricolă pescuit și așa mai departe. Ar trebui să vedem ce putem uh, face pentru ca agricultorii să aibă acces la capital de risc. Pentru că dacă nu facem nimic, nu vor dispune de acești bani. Nu vor avea altă posibilitate decât să se adreseze băncilor, ori băncile nu le vor acorda credite. Poate că am uh, avea o abordare mai creativă, în așa fel încât uh, să impulsionăm aceste zone rurale, zone în care există oameni extrem de activi, oameni care merită sprijiniți, merită ajutați. Ce facem, de asemenea, în ceea ce privește bunăstarea animalelor? Întotdeauna se spune că lipsesc bani pentru acest domeniu. Însă trebuie să vedem uh, care sunt uh, detaliile în uh, domeniul protecției animalelor. Nu trebuie să uităm acest aspect. Trebuie să susținem aceste programe și să obținem mai multe informații pentru că uh, Programele acestea sunt importante pentru ocupare, inovație și sunt strâns legate de mediu. În agricultură, pădurile pot furniza energie datorită deșeurilor. Nu vreau să spun că trebuie să plantăm copaci ca să obținem energie, însă noi, reprezentanții cetățenilor europeni, trebuie să ne asigurăm că resursele sunt utilizate în așa fel încât uh, situația să se îmbunătățească în întreaga Europa. E adesso Giancarlo. Mulțumesc, doamne vicepreședinte Paulson. Acum îi dau cuvântul domnului Scott. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi doream să vă supun atenției o chestiune care mi se, parte de, mi se pare foarte relevantă. Și deja am abordat această chestiune în cadrul unei întrebări cu solicitare de răspuns oral pentru comisie din luna octombrie anului trecut. E vorba despre posibilitatea de a avea un fond de garanții, de garantare a împrumuturilor acordate tinerilor agricultori. E adevărat că în regulament se vorbește despre sprijin pentru investițiile materiale și non-materiale, dar cuantumul uh, acordat acestor uh, sprijinuri pentru tineri agricultori nu este foarte mare. La articolul 20 se vorbește de sprijinirea pentru tinerii agricultori care doresc uh, să se lanseze în agricultură, însă se face în continuare trimitere la alineatul 1 și respectiv la faptul că aportul maxim nu poate să fie decât de 70.000 de euro. În plus, se mai spune că beneficiarii uh, sprijinului pentru investiții trebuie să nu ceară mai mult de 50% ajutor din partea agenției autorizate pentru acordarea acestui sprijin și deci trebuie să aibă cofinanțare din alte surse pentru restul de 50%. Noi credem că ar fi bine să avem uh, ori fonduri de uh, acordare de împrumuturi, ori fonduri de uh, garantare a acestor împrumuturi. Vreau să știu dacă am putea în sfârșit să vorbim concret despre crearea acestui fond la nivel comunitar. Căci foarte multe subvenții și multe stimulente sunt prevăzute, dar eu cred că un asemenea fond ar putea să-i motiveze pe tinerii care vor să se lanseze în agricultură să o facă. Îți mulțumesc, Giancarlo. Acum domnul Garcia, doamna Garcia. Mulțumesc, doamnă, domnule președinte. Mulțumesc domnului Capula Santos pentru faptul că avem astăzi ocazia să discutăm despre viitorul politicii agricole comune. Eu am, delegația mea are câteva motive de îngrijorare, să zic așa. Propunerea ne ridică nouă câteva probleme. Știți că Spania e una din țările care are un sistem de asigurări la nivel uh, național, statal. Și propunerea ar putea crea probleme legate de compatibilitatea cu sistemul existent. Și ar fi păcat ca, dintr-o încercare de a îmbunătăți lucrurile peste tot în Uniunea Europeană, am cauzat probleme tocmai țării care a fost un deschizător de drumuri în acest domeniu. Deci delegația noastră e foarte atentă. Vrem să se garanteze compatibilitatea cu legislația comunitară a măsurilor care au fost uh, puse în practică deja de mult timp cum e cazul Spaniei. Aș vrea de asemenea să vă prezint o altă problemă pe care o avem noi ca spanioli. Știți că Spania este țara cea mai descentralizată. Noi avem acele autonomii, guvernul spaniol, deci a transferat foarte multe competențe regiunilor. Asta înseamnă că avem 17 planuri de dezvoltare rurală. Înainte, aceste plane, planuri să zic așa, conviețuia cu un plan național. Însă după ce a dispărut posibilitatea unui plan național concomitent cu cele regionale, apar probleme. Deoarece atunci când avem un plan adevărat, un plan serios, care să ducă la investiții, să încurajeze investițiile în mai multe regiuni, nu avem cum să-l punem în practică. Și ăsta e motivul pentru care Vrem ca de data asta să se țină cont de această problemă și să avem uh, posibilitatea de a include în articolul 7 o propunere pentru a uh, avea un plan care să financeze investiții interregionale. Și în ultimul rând, aș vrea să semnalez o chestiune foarte interesantă, după părerea mea. Comisia uneori e contradictorie în acțiunile sale. Deci eu mă, gând, mă refer la încurajarea Um, participării agricultorilor în organizațiile de producători. Însă atunci când aceste organizații devin cu adevărat puternice, posibilitățile lor le sunt limitate. Deci, domnul raportor ar trebui să se gândească că trebuie să încurajăm uh, aceste organizații de producători, însă în același timp să încurajăm și sprijinul acordat IMM-urilor. Deci nu putem fi contradictorii. Văd că și colegul din Franța e de acord cu mine. Deci nu avem cum să facem întâi uh, primul lucru și după aia contrarul său. Văd că domnul Dantam a înțeles. Deci în această propunere pe care ne-o face domnul Capula de redistribuirea fondurilor de la pilonul 1, cu asta n-am cum să fiu de acord. Asta deoarece acordul politic se referă la pilonul 1 și nu doar acordul de la Consiliu care ar putea fi renegociat. Nu, în raportul domnului Des din vara asta, Parlamentul și-a exprimat deja poziția într-un aviz și a spus că redistribuirea trebuie să afecteze primul pilon. Și de aceea cred că un acord la care a ajuns Parlamentul trebuie să fie respectat. Mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Mulțumim doamnei Eranț Garcia, acum doamna Costinger și apoi Martin Austin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru toate explicațiile oferite. Aș dori mai întâi să afirm și eu cât este de important ca primul și al doilea pilon să nu facă obiectul a două discuții diferite există atât de multe e, legături între cei doi piloni și mai ales dacă ne gândim la programele de protecție a mediului. În ce privește pro, programul de recondiționare, greening, din primul pilon, trebuie să fim foarte vigilenți. Trebuie să luăm în calcul riscul că uh, s-ar ajunge la un regres în anumite țări din cauza acestor condiții foarte stricte din programul de recondiționare. Prin urmare, mi se pare deosebit de important să ne asigurăm de faptul că acele exploatații agricole care deja desfășoară programe de protecție a mediului să fie excluse de la bun început din acest program de greening, din primul pilon. În plus, uh, măsurile din cadrul programului de recondiționare au un caracter anual, cel puțin în versiunea actuală a documentului. Ori, exploatațiile care deja participă la asemenea programe de protecție a mediului și-au făcut uh, uh, și-au programat acțiune pe o durată de 5 ani, de unde o nouă incompatibilitate. Eu cred că programele care existau deja Uh, și care lăsau multă flexibilitate statelor membre, au permis stimularea dezvoltării rurale și implicit și protecția mediului, pentru că se ținea cont de diferențele care există între statele membre. În plus, solicit ca acordurile de parteneriat, contractele care sunt finanțate din diferitele fonduri existente, trebuie să fie menținute permit un sistem de dublă uh, finanțare, de dublă uh, subvenționare. Totuși, ar trebui să ne asigurăm că nu va exista o povară birocratică suplimentară dacă punem în aplicare acest uh, sistem de parteneriate. și trebuie să evităm ca aceste fonduri și legăturile care ar putea să existe între ele să nu devină miza discuțiilor politice. Trebuie să protejăm aceste fonduri de disputele politice. Așa cum a spus și domnul raportor, mijloacele financiare menționate sunt insuficiente. S-a semnalat în mai multe rânduri că este o mare problemă și, în plus, dacă nu avem o idee a impactului pe care aceste modificări uh, îl vor avea, nu putem să acceptăm o asemenea propunere. Nu trebuie să pierdem din vedere nici regiunile cele mai defavorizate. Mă gândesc, de exemplu, la plățile compensatorii pentru regiunile muntoase. Cred că este o idee binevenită pentru acele state din Uniunea Europeană care au fermieri în uh, regiunile muntoase și e bine să se practice agricultura pe tot teritoriul. Ar fi bine să existe o referire și la creșterea animalelor în uh, regulament. În ce privește pregătirea, inovația, uh, investițiile, mi se pare că am avea nevoie de câteva precizări din partea comisiei înainte să se, de a se trece la punerea în aplicare a um, acestor aspecte din regulament. Știm că dorim să se practice o agricultură sustenabilă, competitivă, care să protejeze mediul. Dar măsurile din primul pilon nu vor fi suficiente. Dacă chiar ne dorim să avem uh, programe care să îi stimuleze pe tineri să se lanseze în agricultură, avem nevoie de mult mai multe măsuri, precum a spus și colegul Scota. Trebuie să acordăm atenție deosebită tinerilor agricultori. În domeniul silviculturii știm că și aici există un mare potențial de uh, îmbunătățire a situației. Știți că teritoriile acoperite de păduri sunt în același timp teritorii cu potențial pentru agricultură. Intră în joc și factorul ocupare, de care trebuie neapărat să ținem cont când discutăm despre dezvoltarea rurală. Mulțumesc, doamnei Köstinger. Acum îi dau cuvântul lui Martin Ruștin. Vă mulțumesc. Domnul Santos are dreptate. Propunerea comisiei lasă încă multe întrebări fără răspuns. Deci trebuie neapărat să discutăm, să le abordăm în proiectul nostru de raport. S-a vorbit despre mai multă flexibilitate, despre legăturile care se pot crea între fondurile structurale și um, programele din domeniul agricol. Dezvoltarea rurală este încadrată și e bine să putem să beneficiem de fonduri care vin din alte surse. Pe de altă parte, banii care sunt destinați dezvoltării rurale ar trebui să fie cheltuiți pentru dezvoltarea rurală și nu pentru altceva. Multe dintre statele membre întâmpinat dificultăți în a cofinanța programele de dezvoltare rurală. Ori schimbăm cadrul și fixăm alte priorități, ori Uniunea Europeană pune la dispoziție mai mulți bani. De multe ori, programele pot să fie de bună calitate, dar până la urmă ele nu pot să fie concretizate deoarece statele membre nu dispun de capacitatea de cofinanțare și oricum este o dificultate care va deveni omniprezentă în multe dintre statele membre. Trebuie neapărat aici să ne gândim la o soluție. Se vorbește de 25% pentru măsurile uh, de protecția mediului din al doilea pilon. Da, aici este o slăbiciune, o carență. Nu știu dacă aceste 25% se pot transforma într-o dispoziție din regulament. Dar e bine să finanțăm măsurile de recondiționare și cu fonduri din al doilea pilon. În plus, trebuie să facem așa fel încât măsurile din al doilea pilon să fie obligatorii în toate statele membre. Pentru că Cadrul financiar afectat pilonului 2 este foarte diferit de la un stat membru la altul. Colega din Austria a spus că în țara sa s-au dezvoltat foarte mult programele din pilonul 2, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării rurale. Dar sunt și alte state care nu au făcut nici jumătate pe atât. Deci ar trebui să se ajungă cât de cât la un numitor comun. Și nu știu dacă este bine că vorbim în același timp despre primul pilon și al doilea pilon, mai ales când vorbim despre uh, uh, fondurile disponibile. Anumite subiecte ar trebui să fie abordate distinct. Mai există și alte elemente care nu au ce să caute în al doilea pilon, după părerea noastră. De exemplu, cofinanțarea pentru asigurări. Este un cadru foarte rigid și cred că noi nu trebuie să gestionăm riscul bazându-ne numai pe asigurările private. Este o idee eronată. Are dreptate orator, raportorul, mă scuzați, când spune că dacă nu se indică exact uh, fondurile disponibile, noi putem să facem propunere în acest sens. Și în ce privește legătura dintre pilonul 1 și pilonul 2? Cel de-al doilea pilon trebuie tratat cu aceeași atenție precum primul pilon. Mulțumim, Martin. Doamna Rodust. Ich äh, freue mich. Mulțumesc. Denke, er geht in die richtige Richtung. Mir Mulțumesc. Cred că domnul Capula Santos merge în direcția cea bună. Este foarte important de spus că pilonul 2 trebuie să rămână foarte puternic. Știți că majoritatea cetățenilor din Uniunea Europeană locuiesc în zonele rurale. Trebuie să arătăm că pentru noi este important să îi sprijinim, că pentru noi uh, zonele rurale sunt importante și avem nevoie de fonduri corespunzătoare. Dacă comisia nu fixează nicio sumă, poate că noi trebuie să ne gândim, poate că am putea propune sume. În orice caz, aceste fonduri trebuie să fie suficient de mari pentru a face ceva cu ele. În ceea ce privește ideea legăturii între cele trei fonduri mari europene, este o idee utilă. În orice caz, fondul de dezvoltare rurală trebuie să fie gestionat uh, de către noi și trebuie să vedem cum vor putea fi cheltuite aceste fonduri. Am câteva idei pe care vi le pot prezenta pe scurt. Cred că este important să nu excludem din start cofinanțări. Știu că există actori privați care au făcut propuneri foarte interesante în ceea ce privește modul de promovare a dezvoltării rurale. Este poate util să ne gândim dacă nu am putea crea programe de cofinanțare în uh, Germania, de exemplu, ar trebui să se includă din nou TVA-ul. am uh, anumite probleme cu uh, regiunile defavorizate, cu felul în care s-au stabilit criterii fizice de către Curtea de Conturi. Eu cred că în felul acesta nu ne atingem obiectivele. Există regiuni, cum este regiunea din care provin, regiuni considerate defavorizate. Însă eu nu sunt întotdeauna de acord Ca să rezum, aș vrea să continuăm în spiritul în care am început, în ceea ce privește zonele defavorizate. Sigur că vrem să uh, consolidăm sectorul rural în ansamblul său. Mulțumesc! Oia Brita Reimers. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Michel Danta. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru prezentare. Comisia prezintă mai multe opțiuni în cadrul celui de-al doilea pilon și comisia noastră trebuie să facă niște alegeri. Se propun credite pentru inovare, se propun fonduri pentru gestiunea individuală a piețelor și aici includ asigurările și fondurile de mutualizare, propune un loc mai clar pentru păduri, zonele defavorizate, ajutoarele pentru zonele de munte și um, măsiunile de agromediu. Însă nu e loc pentru tot. Trebuie deci să facem o alegere, o alegere dificilă, însă o alegere în privința acestor aspecte. Comisia noastră a vorbit mai, de mai multe ori despre renoirea generațiilor. în uh, dezvoltarea rurală actuală există instrumente pentru favorizarea instalării, însă puține țări le aplică și doar 6% din uh, șefii de exploatație au uh, mai puțin de 35 de ani. Este important să favorizăm instalarea tinerilor agricultori dacă vrem să promovăm agricultura de mâine. Întrebarea este dacă nu cumva măsurile în favoarea instalării ar trebui să fie obligatorii pentru toate țările. Știu că e mai ușor să uh, îți mărești uh, terenul uh, de pe seama plecării unui alt agricultor decât să vezi cum se instalează un nou vecin. Însă este în beneficiul agriculturii să existe mai mulți agricultori. În ceea ce privește agricultura în zonele de munte, Comisia propune creșterea fondurilor pentru compensațiile acordate în cazul uh, dezavantajelor naturale. E vorba despre zonele defavorizate. Ori, de mai multe luni, cerem Comisiei să își revizuiască hărțile pe baza cărora se aplică acest regulament. Colegul nostru a formulat această cerere în raportul său acum uh, mai multe luni și, uh, din uh, câte știu eu, încă nu au apărut aceste hărți. Ori este o dezbatere esențială. Este clar că e nevoie de o clarificare rapidă. Și un ultim punct pe care vreau să-l abordez este legătura cu organizarea comună a pieței. În propunerile comisiei se vorbește despre fondurile de mutualizare. Se crește astfel puterea organizațiilor de producători și în al doilea pilon se propune organizațiilor de producători să pună bani deoparte în anii buni pentru a redistribui acești bani în anii proști. Și se propune Uh, să se uh, vină cu sume complementare la banii puși deoparte de organizații de producători. Cred că ar trebui să lucrăm la acest punct, pentru că atunci când piețele fluctuează, este important să existe instrumente colective de care să dispună organizații de producători. Este un atu puternic și nici piața fructe, nici uh, organizarea comună lapte nu au propus Uh, până acum un astfel de instrument. Mulțumesc, Brita Reimer și apoi uh, domnul Calniete. Mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc și eu raportorului care ne permite o reflexie datorită raportului său. Aș vrea să spun încă o dată că Trebuie să existe un echilibru între diferitele domenii din uh, al doilea pilon. Nu trebuie să acordăm o uh, importanță mai mare unui anumit aspect. E nevoie de echilibru. Un program de dezvoltare are nevoie de uh, elemente ce țin de investiții, de exemplu. Dacă ne uităm la evoluția demografică și structurală a zonelor rurale, ne dăm seama că trebuie să ținem cont de anumite lucruri. E nevoie de oameni în zonele rurale. Și spun asta pentru că cunosc bine situația din aceste zone. În spații rurale trebuie de asemenea să faci un drum lung ca să ajungi la școală, de exemplu. Sunt uh, mulți oameni care părăsesc aceste zone, nu sunt suficienți uh, medici în zonele rurale. Nu trebuie să uităm toate lucrurile astea pentru că altfel vom uh, ajunge la niște zone rurale pustii Trebuie de asemenea să ajungem la un echilibru, să evităm uh, suprapunerea de uh, mijloace și ar trebui să vedem dacă putem identifica un nou tip de cofinanțare. De exemplu, s-ar putea utiliza fonduri revolving cu ajutorul marilor bănci regionale În felul acesta, fondurile ar fi utilizate mai eficient și controlul s-ar exercita la nivelul băncilor regionale, bănci care cunosc bine acest domeniu. Deci, uh, supravegherea și controlul ar fi mai bune. De asemenea, trebuie să se permită dezvoltarea de noi idei, să se permită inovația și poate că am putea prin intermediul acestor fonduri revolving, să creăm un mecanism prin care uh, creditele, fondurile puține câte sunt, să fie folosite în uh, anumite scopuri. Vă mulțumesc și uh, voi urmări cu atenție discuțiile ce urmează. Mulțumesc, uh, doamna Calniete. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la anul 2008, an în care Letonia s-a confruntat cu o criză economică foarte profundă. Populația Letoniei este de 2 milioane de persoane, circa 200 de mii de oameni au părăsit Letonia în uh, acel an căutând locuri de muncă în alte țări europene. E vorba despre 10% din populație. Cei care au părăsit Letonia sunt, uh, fac parte din populația activă, populația tânără și au părăsit în special zonele rurale. Pentru Letonia se pune problema securității naționale, a dezvoltării rurale, pentru că zonele frontaliere sunt aproape goale și uh, zonele frontaliere sunt și zone frontaliere ale Uniunii Europene. Singurele fonduri pe care contează Letonia sunt cele care provin din fondurile structurale și din fondurile de dezvoltare rurală. Sunt singurii bani pe care îi putem investi în dezvoltare bani care pot să stimuleze creșterea economică și care pot crea locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale. Apreciez foarte mult ideea raportorului de a ne uita la finanțarea pilonului 1 și 2 împreună. În cazul Letoniei nu se schimbă mare lucru, pentru că chiar dacă numărăm banii uh, pentru ambii piloni, uh, primim bani mai puțin decât celelalte 26 de țări membre. Însă sunt puțin îngrijorată pentru că acești doi piloni au obiective diferite. Pentru țara mea și cred că pentru toate țările, dezvoltarea rurală este extrem de importantă. Pentru noi este important ca în uh, următoarea perioadă criteriile de la pilonul al doilea să fie revizuite. În ceea ce privește programele în cadrul uh, dezvoltării rurale, e bine, cred că cel mai important este cel care vizează renoirea generațiilor. Acum câțiva ani ne bucuram dacă 18% din agricultori erau, uh, aveau sub 35 de ani. Însă după emigrație, Acum s-a ajuns la circa 6%, conform ultimelor statistici. Iată de ce Letonia susține toate ideile care își propun să crească accesibilitatea tinerilor la pământ, la echipamente și la capital. În încheiere, aș vrea să subliniez că suntem 27 de țări cu structuri agricole diferite. Iată de ce flexibilitatea este extrem de importantă în ceea ce privește pilonul 2. Cred că cea mai mare preocupare pentru toți membrii Comisiei Agri este să se ia o decizie finală în ceea ce privește bugetul total. ce fonduri vor fi alocate primului și celui de-al doilea pilon? Ce fonduri vor fi alocate agriculturii? Sper că împreună vom reuși să ne împotrivim reducerii resurselor și vom reuși să facem în așa fel încât zonele rurale să prospere în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna. Mulțumim, doamnei Calniete. Acum, doamna Cadema. Myślę, że warto, aby sobie zadawać ciągle pytanie. Mulțumesc. Ar trebui să ne punem aceeași întrebare și anume ce înseamnă dezvoltarea rurală. E vorba de a fi întreprinzător, de a crea noi locuri de muncă, de infrastructură, de protecția mediului, a biodiversității, e vorba de dezvoltarea de exploatații sau, sau despre ce e vorba? E vorba de a crește veniturile agricultorilor, poate. Da, pilonul 2 uh, se referă la investiții. De exemplu, irigațiile ar putea intra aici în joc ca factor hotărător pe viitor în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Însă eu pot uh, vedea anumite probleme pe alocuri. Ar fi bine să folosim ideea Comisiei de a introduce niște criterii calitative, cum ar fi uh, conceptul de PIB pe cap de locuitor. La urmă, nu e vorba de sprijinul acordat unor regiuni mai defavorizate. Însă nu știu cum să interpretez intervenția raportorului privind fuzionarea măsurilor de la cei doi piloni, deoarece cei doi piloni au sarcini diferite. Deci, în primul rând, La pilonul 1 e vorba de uh, agricultori sau de cei care participă la anumite programe. E greu să prezinți totul în cifre și în date exacte. Deci mă întreb cum putem face asta. În al doilea rând, tot vorbim despre diversitate, am vorbit despre biodiversitate. Eu vreau să vă spun un lucru. Am impresia că cei care vor să câștige bani uh, rapid uh, profită practic de biodiversitate. Sunt cei care nu vor să lucreze din răsputeri. Să vedem cum... Uh, eu cred că ar trebui să vedem biodiversitatea din prisma agricultorilor și nu a celor care vor să câștige bani rapid și fără efort. Încă o problemă proiecta, politica de dezvoltare de la pilonul 2. În ce măsură trebuie să se facă aici legătura cu coeziunea? Politica de coeziune evoluează. Evoluează mai ales uh, sprijinul pentru crearea de mari zone urbane. Și știm că zonele urbane sunt foarte importante. Acolo sunt foarte multe locuri de muncă, bogăție, însă dacă vorbim despre o dezvoltare durabilă, nu putem lăsa pe din afară zonele rurale, deoarece și acestea sunt foarte importante. Și de aceea trebuie să vedem cum putem dezvolta aceste zone rurale în cadrul politicii de coeziune. După părerea mea, asta e principala problemă care se pune. Pe de altă parte, aș vrea să mă refer la următorul lucru. Nu putem să avem o armonizare a politicii agricole comune în toate statele membre. Clar că putem discuta între noi despre asta, însă, doamnelor și domnilor, eu cred că ar trebui să le dăm o șansă statelor membre și regiunilor, așa cum au spus antevorbitorii mei. Ar trebui să încercăm să facem asta. Se vorbește de procente, 25 acolo, 40 acolo. Nu e vorba despre asta. Doamna Calniete a prezentat foarte bine situația. Dumnea ei ne spunea că nu știm exact care va fi bugetul comisiei, acum lucrăm, însă după aceea, doamnelor și domnilor, ce se poate întâmpla? E bine, ni se poate spune tăiem niște bani de aici, dăm alții pentru PAC, însă de unde vom obține toate aceste fonduri? Vom scade finanțarea la pilonul 1, la pilonul 2, deci ce vom face? Deci vă spun toate acestea deoarece ne-am putea confrunta cu această situație și e important să ne gândim la niște soluții eventuale. E important să vorbim aici despre toate acestea și să vorbim și cu guvernele noastre. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Kadenbach. După care domnul Leniciac. Mulțumesc, domnule președinte. Îi uh, mulțumesc domnului raportor, domnul Capula Santos. Eu sunt uh, raportare la Comisia ENVI și sunt uh, membru sumpleant aici la Agri. Mă bucur să văd că avem un raportor care încearcă să avem o dezbatere cât mai aprinsă între diferitele comisii implicate. Din dezbaterea de astăzi vedem clar că primul pilon e mult mai ancorat în realitate, în prezent, în timp ce pilonul 2 se referă mai degrabă la viitor. Și de aceea Parlamentul European are un rol specific și deosebit. În primul rând să nu uităm că vor exista mari presiuni din partea Consiliului, deoarece plățile directe pot uh, ajuta la dezvoltarea agriculturii. Știm însă că obiectivele din cadrul pilonului 2 se referă la viitor. Se referă la perioada de după actualul mandat legislativ vom uh, trece prin niște presiuni foarte mari de a crește bugetul la primul pilon. Asta vor cere guvernele, în timp ce pilonul 2 va părea mai degrabă un fel de bacșiș pentru ei. Însă să nu uităm perspectivele de viitor. Important să ținem cont de acestea la dezbatere. Vă mulțumesc, doamnă Kadenbach, domnul Oleniceac, după care doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-i uh, mulțumesc raportorului, deoarece cred că dumnealui a mers uh, a analizat lucrurile foarte în profunzime. În profunzime. Eu aș avea câteva comentarii. Cred că ar trebui să ne străduim cât mai mult ca pilonul 2 să fie bazat pe metoda comunitară. Și aici vorbim despre investiții în exploatații, în sectorul de prelucrare. Deci ar trebui să vedem lucrurile este din perspectiva între, întregii uh, Uniuni Europene. În ziua de astăzi lucrurile stau în așa fel încât unii agricultori pot avea acces la bani pentru investiții, în timp ce alții din alte regiuni nu au acces la aceste fonduri. Deci e o situație nedreaptă. Putem avea fonduri, de exemplu, pentru a construi o seră într-o regiune, în schimb, în altă regiune e complet imposibil să faci așa ceva. Asta denaturează și concurența la urma urmei și același lucru e valabil și pentru sectorul și în ceea ce privește sectorul de prelucrare. Deci de aceea spun, cu cât avem o abordare mai comunitară, cu atât mai bine. Al doilea comentariu. Uh, Pilonul 2 ar trebui să fie văzut ca o posibilitate de dezvoltare, însă trebuie să fim foarte precauți, așa cum s-a spus de mai multe ori. În multe regiuni avem investiții exagerate, avem fonduri prea mari pentru investiții și rezultatul e o supraproducție, deci un surplus de producție și de aceea cred că ar trebui să existe un control din partea Comisiei. Un alt lucru, care, după părerea mea, lipsește din deciziile noastre, și anume faptul că știm cu toții că în Polonia și în alte țări, eu de asemenea, am cheltuit prea mulți bani pe anumite măsuri care ulterior s-au dovedit excesive, S-au cumpărat, s-au cumpărat de asemenea, de exemplu, prea multe utilaje în sectorul de prelucrare sau s-au uh, cumpărat uh, echipamentele nepotrivite și așa au apărut probleme pentru viitor. Un alt lucru e biodiversitatea, protecția naturii. Toate acestea ar trebui soluționate la nivel european, însă în ceea ce privește flexibilitatea, ar trebui să menținem această flexibilitate pentru diferitele state membre în ceea ce privește deciziile sau uh, modificările structurale. Asta pentru că situația este foarte diferită de la o țară la alta. Trebuie să punem capăt exodului de la sat, trebuie să îi încurajăm pe oameni să se întoarcă la țară, să îi stimulăm însă în alte țări, lucrurile stau altfel. Acolo trebuie reduse exploatațiile agricole și trebuie create condițiile um, prielnice prin intermediul uh, educației pentru ca cei care vor să renunțe la agricultură să o poată face. Deci de aceea e nevoie de un nivel de producție potrivit în diferitele sectoare. Deci ar trebui să existe un anumit uh, nivel de flexibilitate, mai ales când ne uităm la cât de diferită, diferite sunt uh, situațiile statelor membre. Și în ultimul rând, investițiile în zonele rurale. Aici eu insist asupra faptului că trebuie să colaborăm îndeaproape cu cei care se ocupă de politica de coeziune pentru ca banii să fie cheltuiți uh, cât mai eficient. Și mă gândesc aici la servicii publice, la infrastructură, la construirea de școli, la furnizarea de îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Asta deoarece în continuare există niște diferențe mari în ceea ce privește calitatea și uh, nivelul de furnizare a acestor servicii între zonele rurale și cele urbane. Deci e nevoie de fonduri de la politica de coeziune, asta e clar. Mulțumesc, doamna Nedelceva, după care domnul Gladfelder. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc domnului Capula Santos. Dar, într-adevăr, trebuie să ne definim uh, obiectivele comune. În același timp, e important să tragem învățăminte din experiența pe care am dobândit-o până acum. Permiteți-mi să mă refer la câteva probleme care afectează Bulgaria. În primul rând, măsurile peru, pentru sectorul silvic. Instrumentul financiar pentru acest sector e Programul Național pentru Dezvoltarea Zonelor Rurale, care include niște măsuri care ne permit să ocrotim pădurile și să le gospodărim în mod durabil. În același timp, Bulgaria e o țară în care peste 76% din fondul uh, silvic e în proprietatea statului, iar acest procent – ridicat nu ne permite să cerem sprijin în cadrul programului, programului de ajutorare pentru zonele rurale. Așadar, programul nu e eficace în cazul nostru și, prin urmare, nu putem uh, pune în practică măsurile respective și nu putem absorbi fondurile de care avem nevoie. Dat uh, fiind importanța sectorului silvic pentru întreaga Europa, e important ca măsurile privind uh, pădurile să aibă o sferă de aplicare mai, uh, mai largă pentru a putea include aici și fondul silvic bulgar care e în proprietatea statului. În al doilea rând, instrumentul pentru gestionarea riscurilor. Aș vrea să mă refer la ce au spus colegii. Diferitele instrumente reiau condițiile de ajutoare specifice conform articolului 68 uh, și 71 din regulamentul din 1978. Eu cred că transferul automatic de instrumente nu reprezintă un nou instrument sau introducerea unor noi instrumente de gestionare a riscului. Aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că acest ajutor nu este furnizat decât uh, unui număr foarte redus de state membre. Iar uh, prin acest ajutor, agricultorii sunt supuși unui sistem care e în afara sistemului agricol. Condițiile prevăzute în articolul 68 nu se oglindesc în noul pachet de instrumente de gestionare a riscului. Cred prin urmare că nu vom face decât să complicăm și mai mult procedurile actuale, în loc să reducem povara administrativă. Și va fi încă o problemă în plus pentru acest sector. Deci mă întreb dacă este posibilitatea de a ca statele membre să facă un control mai eficace. Și aș vrea acum să mă refer și la investițiile în cadrul pilonului 2. Am putea oare examina o sferă de aplicare mai amplă pentru ca și uh, creșterea animalelor să fie inclusă aici, deoarece e o problemă care afectează în mod deosebit Bulgaria. Creșterea animalelor, un sector cheie, ar trebui să fie în centrul atenției noastre. Ar vrea de asemenea să mă refer la acel procent de 5% propus de comisie pentru a garanta eficacitatea și o punere în aplicare eficace a diferitelor uh, măsuri. Comisia propune această sumă de 5%. Să întrebarea mea e următoarea. Întrebare pe care au adresat-o și alți colegi. Acest procent de 5%, acest mecanism nu va duce la apariția unor noi proceduri administrative, împovărând astfel uh, situația? nu vor exista niște controle mult mai greu de făcut din cauza asta? Deci asta mă întreb eu. Nu cumva creăm obstacole suplimentare în loc să înlesnim activitatea agricultorilor? Vă mulțumesc, domnul Blattenfelder. Mulțumesc. Strategia Europa 2020 e principalul obiectiv pe care îl avem. Deci în, acest, în această, cadrul acestei strategii avem obiectivul de a folosi 20% din toate fondurile pentru a combate schimbarea climatică și tot în cadrul acestei uh, strategii se acordă o atenție deosebită energiilor regenerabile, însă dacă ne uităm la textul pe care îl avem în fața noastră, nu se propune nimic pentru a încuraja statele membre să încerce să promoveze aceste resurse ca parte a strategiei generale. De aceea cred că noi, această comisie parlamentară, ar trebui să încercăm și să ne concentrăm mai mult pe eficiența energetică, pe energiile regenerabile, pentru a putea atinge acel obiectiv de 20%. Asta e important, deoarece dacă analizăm agricultura, vedem că joacă un rol important în ceea ce privește producția de alimente și știm că foarte multă energie este folosită în agricultură. Domnul Boves a ocupat de aceste chestiuni. lui ne-a descris în detaliu situația, ne-a arătat cu cât a crescut uh, consumul de energie în sectorul agricol. Eu știu că există alternative pentru a reduce consumul de energie, pentru a folosi energia în mod mai eficient și mă gândesc aici poate la o mai bună folosire a energiilor regenerabile. Știu că dacă e să ne uităm la energiile regenerabile, o mare parte din acestea ar putea fi produse în sectorul agricol. Însă nu doar atât. Treb- nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să uh, promovăm lucrurile și la nivel regional, nu doar european. Să vedem ce se întâmplă cu școlile, de exemplu, în zonele rurale să vedem în ce măsură putem uh, încălzi aceste școli folosind uh, energie regenerabilă în loc să folosim gaz importat din Rusia. Un alt element important, cum ne folosim resursele de apă? irigarea și mm, gestionarea apelor, apelor uh, reziduale. Știm că mai multe părți din Europa sunt uh, din ce în ce mai afectate de secetă. Deci cred că ar trebui să ne gândim la o mai bună distribuție a apei în general. Vă mulțumesc, doamna McGuinness, după care domnul Wojciechowski, vicepreședintele, va încheia discuția. Mulțumesc. Voi fi foarte succint. În primul rând, scuze domnului raportor pentru că nu eram în sală la început. Două lucruri. În primul rând, articolele 29 și 30 privind uh, agricultura um, ecologică și care respectă mediul, mediul înconjurător. Deci avea, am avea lămuriri. Care e legătura aici cu ecologizarea de la pilonul 1? Și în al doilea rând, o idee interesantă despre care nu avem detalii și anume parteneriatele europene de inovare și sistemul european de consiliere agricolă. Și asta a fost o problemă, deci acest sistem de consiliere. Nu știu ce s-a întâmplat în statele membre, ar fi interesant să știm ce diferențe există, însă eu una sunt um, pentru existența unui bun sistem de consiliere. Sistemul acesta de conciliere ar trebui să fie finanțat uh, din banii care erau folosiți pentru uh, măsurile structurale, de exemplu. Deci aș vrea lămuriri. Mulțumesc, Marian, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subțin. Da, e vorba aici de ambii piloni. De ecologizarea economiei rurale. Comisia propune o ecologizare a economiei, încurajarea biodiversității, am vorbit deja despre asta, însă ar vrea să știu ce temei juridică este folosit din tratat. Deci dacă este să ne uităm la politica agricolă comună, știm clar ce spune tratatul, și anume că obiectivele politicii agricole comune sunt o producție mai mare, garantarea unui nivel uh, X de trai, uh, garantarea siguranței alimentare și garantarea unor prețuri stabile, care să nu fluctueze prea mult. Însă acum facem altceva. Avem un tratat care stipulează ce stipulează, deci nu putem să le cerem agricultorilor în momentul de față să pună în practică uh, o serie de măsuri, de exemplu, să combată ei schimbarea climatică. Așa ceva nu e uh, stipulat în tratat. Vorbim de tratat, nu? Poate că va trebui uh, elaborat un alt tratat. Eu nu sunt jurist și știu care sunt prevederile juridice. Tratatul este temeiul juridic pe care trebuie să-l respectăm și în virtutea căruia trebuie să acționăm. Și atât că avem o problemă, deoarece ceea ce se propune uh, depășește cadrul uh, tratatului. Să nu uităm asta. Bine, vă mulțumesc, domnule președinte Wojciechowski. Am avut o dezbatere foarte intensă, dragi colegi. Practic toți colegii prezenți au luat cuvântul, deci vă mulțumesc tuturor. Clar că veți contribui cu toții la raportul domnului Capular Santos. Din partea comisiei avem doi reprezentanți, Pleva și Susuva, deci hotărâți dumneavoastră cine dorește să intervină, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, la începutul acestei discuții privind uh, viitorul următor, uh, uh, pilonului 2, aș vrea să vă spun că din partea Comisiei suntem gata să dăm orice lămuriri tehnice cu privire la această propunere. Mă bucură de asemenea faptul că există o mare convergență în ceea ce privește multe aspecte din propunerea comisiei. Convergența, deci, între părerile dumneavoastră și cele ale comisiei. Trei elemente aș vrea să prezint acum, după care și colegul meu va interveni. Aș vrea să revin la ce se spunea la început și anume distribuirea banilor de la pilonul 2. Aș vrea să menționez faptul că în conformitate cu propunerea Comisiei, redistribuirea acestor fonduri de la pilonul doar trebuie să se facă în funcție de niște criterii obiective și în funcție de performanțele trecute. Obiectivele, um, criteriile obiective sunt în evaluarea de impact. Competitivitate, de exemplu, indicatori precum zona agricolă, productivitate, astfel de criterii trebuie avute în vedere. De asemenea, alt criteriu, durabilitatea. Dezavantajul natural, zonele cu dezavantaj natural, rețeaua Natura 2000, pădurile și pășunile permanente. Aș vrea de asemenea să menționez faptul că și componentele de coeziune ar trebui luate în vedere și, în primul rând, aici mă refer la populație. S-a făcut un comentariu în legătură cu o mai bună utilizare a banilor de la pilonul 2 și în legătură cu înlesnirea um, utilizării acestor bani de către agricultori și statele membre. Și aici s-a vorbit despre cofinanțare. Referitor la aceasta din urmă, vreau să vă spun că e și în interesul Comisiei ca acești bani să fie folosiți cât mai eficient cu putință. Și de aceea am vrea ca acești bani să fie folosiți mai ales în regiunile care au cea mai mare nevoie de ei. Și de aceea propunem un nivel mai ridicat de cofinanțare în uh, regiunile mai puțin dezvoltate, 85% față de 50% în cazul altor regiuni. Iată un exemplu bun prin care vrem să înlesnim uh, folosirea acestor bani. Bineînțeles, trebuie menționat faptul că nu putem uh, evita cofinanțarea în contextul subsidiarității și gestionării comune. Contribuția beneficiarilor, de asemenea, e importantă pentru a um, trage la socoteală pe cei care folosesc fondurile publice. E o îmbunătățire propusă de comisie în ceea ce privește folosirea banilor. Deocamdată nu există prevederi privind uh, acordarea de granturi uh, în, cazul, în cadrul FEADER pe baza unor costuri simplificate. Regula generală actuală e că aceste granturi se plătesc pe bază de factură. Cu o simplificare majoră după 2013, granturile vor putea fi plătite în felul următor. Uh, sumă forfetară de până la 1000 și o finanțare cu aplicarea unui procent în funcție de categoriile de cost definite. Mai mult, va fi posibil să se ramburseze direct costurile parțiale în modul următor. Ca arată forfetară de până la 10% din costurile eligibile sau de 15% din costurile directe eligibile și în baza metodelor existente. Deci, atunci un exemplu prin care vrem să înlesnim uh, munca agricultorilor. O altă chestiune, delimitarea zonelor mai puțin, uh, zonelor defavorizate. Existat îngrijorări în ceea ce privește cartografierea actuală și delimitarea unor uh, noi zone. În această privință trebuie să vă spun că se colaborează deci, între statele membre și comisie pe baza 8 criterii biofizice, criterii care vor duce la o nouă cartografiere cu noi delimitări. Unele state membre deja au putut să finalizeze simulările și să vină cu o propunere privind noile hărți, însă alte țări uh, nu și-au încheiat munca. Unele state au hotărât chiar să prezinte pe internet informațiile privind noile zone delimitate, însă altor țări e mai greu să prezinte rezultatele nedefinitive și asta din cauza dreptului de copyright uneori. Însă se colaborează îndeaproape cu statele membre, deoarece um, documentele respective sunt în posesia lor, și noi putem uh, distribui aceste documente doar dacă statele membre își dau acordul. Acum îl rog pe colegul meu Susa Uva să vină cu lămuriri suplimentare. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul și eu pentru a vă spune în primul rând că destul de multe îngrijorări și doleanți din partea membrilor acestei comisii uh, sunt uh, incluse deja în structura privind politica de dezvoltare rurală. Cineva a întrebat aici în ce constă dezvoltarea rurală. Eu vă reamintesc politica de comun are trei obiective majore uh, slujite de cei doi piloni. Vă reamintesc, o producție viabilă, producție alimentară, care înlesnește o gestionare durabilă a resurselor naturale și pentru a face față și uh, schimbărilor climatice și un alt obiectiv major dezvoltarea echilibrată a teritoriului. Prin intermediul celor doi piloni, politica agricolă comună uh, e menită să îndeplinească cele trei obiective. La primul pilon avem acea ecologizare, iar în ceea ce privește marile obiective de gestiune durabilă ave, a teritoriului rural, în producția agricolă. Ne gândim aici la producerea de bunuri agricole, dar și publice. În contextul strategiei 2020, prin urmare, aceste elemente au o importanță deosebită și astfel ținem cont de obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește inovarea, schimbarea climatică, energia și în ceea ce privește acțiunile întreprinse pentru a crea locuri de muncă și pentru a ajuta uh, agricultorii să rămână la sate. De altfel și mulți membri au vorbit despre importanța acestui lucru aici. În contextul uneia dintre cele șase priorități de dezvoltare rurală, colaborăm foarte strâns sau încercăm să reducem excluziunea socială provocată de șomajul uh, atât de prezent în zonele rurale. Vă reamintesc că în ceea ce vrește politica agricolă avem acești doi piloni. În ceea ce privește pilonul 2, cu celelalte fonduri, trebuie să se acționeze, iar FADR și celelalte fonduri au niște obiective tematice care respectă cele șase obiective. Vă reamintesc obiectivul inovării, cel al competitivității și cele trei obiective tematice de mediu. și um, de combaterea schimbării climatice. E, voia, e vorba de a avea o economie cu emisii reduse de oxid de carbon și de utilizarea eficace a resurselor naturale. În legătură cu aceste trei obiective tematice, îmi permit să vă citez și să vă reamintesc existența a două dintre cele șase priorități care se referă la mediu. Și ca să reacționez la un comentariu făcut aici, se spunea că nu avem tratatul ca temei. E vorba aici de gestionarea durabilă și de o politică viabilă în domeniul agriculturii. Reamintind aceste lucruri, aș mai dori să subliniez rolul la două instrumente din cele trei. În primul rând, cadrul strategic comun celor cinci fonduri și contractul de parteneriat, care a fost menționat. Primul lucru, e un instrument pentru a clarifica orientările cheie ale celor cinci fonduri pentru o mai bună specializare a utilizării acestora și pentru o optimizare a cheltuielilor. Acoperite deci de acest cadru. Cadrul strategic e un instrument de simplificare, deoarece articulează obiectivele majore și acțiunile cheie din fiecare fond, în loc să aibă niște linii de orientare separate pentru utilizator. În al doilea rând, maximizarea folosirii sumelor publice. Rolul acelor contracte de parteneriat, deci aceste contracte sunt un instrument care pun la oaltă diferitele contribuții, asigurând o anumită coerență, dar și menținând uh, individualitatea acestora. Deci fiecare fond, prin natura sa, ajută la îndeplinirea obiectivelor din strategia 2020 la care m-am și referit. Mă scuzați că vă prezint această structură, însă așa putem uh, încadra mai bine dezbaterea pentru ca politica dezvoltare rurală să nu fie văzută ca un puzzle dispersat cu peste 20 de măsuri în momentul de față, 40 în trecut. Nu sunt, e vorba de un tot articulat cu niște priorități clare. E vorba aici de niște elemente transversale, cum ar fi inovarea, de exemplu, inovare care se referă la politica privind schimbarea climatică. E vorba de asemenea de preocupări majore, cum ar fi cea de a găsi elementele inovative menite să dea un dinamism tuturor priorităților la care m-am referit. Soutenir la competitivitate. Un alt element pentru a sprijini competitivitatea. Aici trebuie să avem un ajutor pentru o nouă organizare a lanțului alimentar și trebuie să vedem de asemenea cum putem organiza factorii de dezvoltare locală. Și nu mă voi referi acum la cele două priorități climatice și de mediu la care m-am referit deja. Acum uh, mă voi referi la um, întrebările concrete adresate aici, altele față de cele la care domnul Pleva a putut răspunde. Mă voi referi la un parametru și anume rezervat de performanță de la care s-au referit mai mulți membri. Această rezervă de performanță e un instrument de a menține statele membre la început 5% din sumă. De deci 5% din fiecare program. Iar acest procent de 5% urmează să fie alocat ulterior când după examinarea situației, în funcție de datele care se încheie pe 31 decembrie 2006, deci când demarează programul. 16, mă scuzați, însă ulterior, când ajungem în 2020, vom putea, în 2019 vom putea evalua prioritățile cele mai performante pentru a putea aloca resursele. Voi continua prin a vă spune că în ceea ce privește gestionarea riscurilor e drept. Noi nu plătim pentru înființarea fondului. Nu. Deoarece programarea se bazează pe o strategie prioritară, iar în cadrul flexibilității cerută de mai mulți membri, putem alege prioritățile cele mai potrivite uh, pentru o strategie care este stabilită după analizele pe care le fac statele membre în virtutea unui program. Deci de ce să nu constituim acest capital de fonduri? Deoarece va trebui utilizarea resurselor financiare a programului în funcție de prioritățile alese de statul membru în cadrul strategiei sale. Așadar, cu aceste fonduri, prin aceste fonduri, cerem statelor membre să aibă o finanțare țintită pe priorități. Dacă nu am face asta, am putea aduce atingere altor uh, măsuri prioritare. Acum mă voi referi la chestiunea privind uh, industria, chestiunea industriei agroalimentare. Da, e drept, noi nu acoperim industria agroalimentară, doar agricultura. Într-adevăr, articolul 18 prevede sprijinul pentru măsurile de comercializare. Există investiții în uh, industria de prelucrare, însă e drept că există și o concentrare foarte mare către agricultură și nu către cei care prelucrează. Sprijinul pentru inovare, un sprijin sporit pentru inovare, da, tocmai asta încercăm și noi printr-un transfer de la pilonul 1 la pilonul 2. E vorba de banii care provin de la plafonare, deci vrem să avem o finanțare de 100% în cadrul celui de-al doilea pilon. Bunăstarea animalelor, un alt subiect menționat aici. Da, vrem să sprijinim asta dincolo de legislația națională și comunitară. Ecologizarea a fost menționată. Ni s-a cerut să explicăm care este poziționarea ecologizării în cadrul celor doi piloni. Ei bine, la cel de-al doilea pilon plătim tot ceea ce e sub uh, baseline și ce e acea baseline. Sunt dispozițiile obligatorii precum și condițiile bune de agricultură și de mediu. Deci sunt toate aceste condiții care constituie această baseline din pilonul 1. Deci sunt niște exigențe date de pilonul 1. Organizarea producătorilor acum. Cum trebuie articulate acestea cu grupările de producători? Vă reamintesc că, într-adevăr, în pilonul 2 plătim, finanțăm uh, înființarea acestor uh, grupări de producători, însă o articulare a grupărilor pentru așa cum prevede articolul 36, măsurile de cooperare. Deci, prin aceasta putem stabili strategii comune de piață, lărgind oferta, fără să sprijinim acele situații de deadweight un inconvenient, uh, un dezavantaj asupra cărora Curtea de Conturi uh, tot atrage atenția instituțiilor. Nu am răspuns la toate întrebările. Dacă îmi permiteți, voi continua. Câteva minute, domnul președinte spune. Da, vă mulțumesc. Bien. La question... Acum, problema acelui procent de 25% nu e menționat în text. E drept, domnule președinte, nu e menționat în text, însă această chestiune e acoperită prin două priorități din cele șase. Reprezintă un efort major în ceea ce privește prioritățile de dezvoltare rurală. Zonele cu constrângeri naturale sunt plătite facultativ la pilonul 1, vor fi și în cadrul pilonului 2, constituind obiectul unei plăți care acoperă zonele montane, și zonele cu dezavantaje specifice. Aș vrea să fac aluzie la un lucru aici. În contextul programelor tematice prevăzute în articolul 8 din proiectul de regulament, se dă posibilitatea în contextul uh, intensității ajutorilor prevăzute la anexa 1 a, deci se prevede posibilitatea de a avea programe subtematice. Aceste subprograme tematice au posibilitatea de a, a acorda un nivel de ajutorare mai mare decât cei 20% obișnuiți. Deci se poate face o diferențiere pozitivă în ceea ce privește sprijinul pentru zonele defavorizate aici, la zonele montane. posibilitate oferită de programele tematice. Je m'arrêterai là pour le moment. Je pense que j'ai fait. Da, domnule președinte, cred că am uh, acoperit toate întrebările puse de deputați. Domnule președinte, doream să mai adaug că vă stăm la dispoziție pentru discuții bilaterale, pentru a aduce precizări tehnice în cazul în care uh, mi-au scăpat din vedere acum. Președintele, da, mulțumim, mulțumim reprezentanților comisiei, vă mulțumim pentru această abundență de date și întotdeauna în timpul reuniunilor noastre ne așteptăm din partea comisiei uh, să ne dea lămuriri și să îi ajute pe deputați. Acum uh, îi revine lui Luis uh, sarcina dificilă de a sintetiza oarecum punctele de vedere exprimate și apoi să putem să trecem la următorul punct de, pe, de ordine de zi și eventual și la reuniunea coordonatorilor aprei. Apoi, vă mulțumesc, domnule președinte, mă declar mulțumit de această dezbatere, deoarece uh, am uh, beneficiat și din partea Comisiei de precizări de ordin tehnic și țin să mulțumesc Comisiei pentru toată munca depusă atunci când a redactat propunerea inițială. Chestiunea dezvoltării rurale este una foarte aparte, mai ales când ne gândim la legătura dintre plățile directe și dezvoltarea rurală nu putem nici să uităm tot ceea ce ține de buget. Sper că datorită raportorilor din umbră, din grupurile politice și datorită tuturor colegilor cu care am să mă întâlnesc uh, în următoarele zile, o să ajungem la un rezultat foarte bun. Deci, cum spuneam, sper că datorită colaborării noastre vom putea să oferim o poziție solidă Parlamentului European, mai ales în vederea uh, negocierilor uh, trilaterale. Da, eu am notat care erau uh, preocupările colegilor și sunt sigur că o să putem să ajungem la un compromis acceptabil. Mai rămân multe detalii de clarificat, eu nu am putut să vă vorbesc, de exemplu, despre irigații. Comisia ne spune că în vechile state membre se uh, doresc, se dorește efectuarea de noi investiții pentru irigații, dar mi se pare o inițiativă absurdă, mai ales în circumstanțele actuale, când suntem confruntați cu schimbările climatice și mai sunt și alte aspecte de acest gen. Deci sper că, datorită um, colaborării cu raportoare din umbră și cu toți ceilalți colegi, o să ajungem la un rezultat pozitiv. Președintele, îți mulțumim lui. Să acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Dau imediat cuvântul lui Giovanni Lavia, apoi urmează dezbaterea. Și sper <coughs> să discutăm cât mai repede cu putință ca apoi să ajungem la reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, am să încerc și eu să fiu succint și să las cât mai mult timp la dispoziție pentru dezbatere, căci Până la urmă, discuțiile unde toți colegii participă sunt cele mai um, utile pentru redactarea unei propuneri de raport. Propunerea legislativă pe care ne-a trimis-o Comisia Europeană are trei funcții cruciale. Funcționarea, gestionarea și monitorizarea viitoarei PAC. Aceste trei funcții vor permite definirea mecanismului, astfel încât PAC să fie eficace și eficientă, și în plus se ține cont de calendarul și de conținutul celorlalte propuneri legislative care fac parte din pachetul de reformă PAC. Și am vrut să evidențiez anumite tematici unde mulți dintre noi au uh, motive de îngrijorare și aș dori să ne concentrăm asupra lor. Deocamdată am să mă mulțumesc să vă atrag atenția asupra lor, pentru ca apoi să permit colegilor să-și exprime părerea și pentru ca, la rândul meu, să pot să preiau în proiectul de raport pe care îl voi uh, redacta aceste uh, păreri. Mai întâi, nu putem să discutăm despre finanțarea PAC fără să ne gândim la identitatea resurselor pe care le vom folosi în cursul următoarei program, uh, perioade de programare. Și în plus, fără să ne gândim la mecanismele care vor reglementa aceste resurse. Și în plus, trebuie să ne gândim la cadrul bugetar pentru perioada 2014-2020. Încă de la bun început, am fost preocupați de sursa fondurilor destinate PAC, căci este in, inevitabil ca aceste resurse să aibă un impact asupra conținutului însuși a politicii agricole comune, pentru că e vorba despre aceiași bani puțin la număr, de care agricultorii vor trebui să se mulțumească pe parcursul întregii perioade de programare. Și în plus vreau să atrag atenția colegilor asupra faptului că nu am reușit să ajungem la o înțelegere cu Comisia și Consiliul față de regulamentul precedent, și anume în ce privește alinierea cu tratatul de la Lisabona și de Uh, mai ales în ce privește uh, delegarea puterii către Comisia Europeană. Dacă acum nu vom ajunge la un acord pe tema aliniere, alinierii, aceleași subiecte vor reveni în discuție. În timpul noilor negocieri. Și atunci adoptarea acestui regulament va fi cu atât mai dificilă. Sperăm ca cât mai repede cu putință să ajungem la o finalizare a discuțiilor despre alinierea cu tratatul de la Lisabona, pentru ca apoi foarte repede să putem să ne ocupăm de restul punctelor. Pe de altă parte, trebuie să reamintesc faptul că în dosarul care a fost dezbătut aici și a fost uh, votat în plenară despre linia aerea față de tratatul de la Lisabona, comisia noastră exprimase anumite poziții care, din păcate, nu au fost preluate în noua propunere legislativă. Îndeosebi, această temă, deja Uh, menționată și care e încă deschisă, deci aliniar, alinierea cu tratatul de la Lisabona și apoi în ce privește dezangajarea pentru acele țări care au o politică de dezvoltare rurală regionalizată. Noi am cerut ca această dezangajare să se poată face nu per program, ci pe o bază națională ori în propunerea de regulament avem o reluare a poziției deja existente în vechiul regulament, deci înainte de aliniere și înainte ca Parlamentul să uh, fi dobândit noi competențe. Un alt aspect care ni se pare deosebit de important este cel legat de rolul, de identitatea pe care trebuie să-l aibă Um, organismele paritare. Și știind că între diferitele state membre situația este foarte diferită, în unele state există o singură entitate națională, în altele mai multe entități regionale, am cerut comisiei să ne facă un scurt rezumat, o scurtă prezentare a celor 81 de agenții acreditate pe plan european. Știind încă o dată că aceste entități funcționează diferit de la un stat la altul, în funcție de alegerile făcute pe plan național, de Constituții și așa mai departe. Acum ce privește sistemul de gestionare și control. Și aici trebuie să aprofundăm subiectul, mai ales în ce privește sancțiunile gradul de severitate al acestora. Cu alte cuvinte, trebuie să clarificăm care va fi raportul dintre uh, asprimea sancțiunii și uh, uh, greșeala comisă. Să știm dacă, de exemplu, se poate ajunge până la anularea totală a unui ajutor sau numai parțială a acestuia. Să ne gândim la un exemplu. Dacă un agricultor nu respectă termenii politicii de greening, va pierde numai ajutorul destinat acțiunilor de recondiționare sau poate să piardă și mai mult. Și apoi, tot ceea ce ține de uh, întreprinderile agricole. Și aici eu sunt destul de perplex. folosirea unei entități de consulting pentru 1050 de euro, dar fără să, ca să existe o limită și pentru uh, firma însăși care acordă uh, consiliere, pe când pentru agricultori există această limită. Oricum, las la latitudinea colegilor să-mi spună dacă o asemenea propunere li se pare binevenită sau nu. Apoi, toate subiectele transversale. În mai multe rânduri și pe mai multe voci am solicitat să se facă un efort de simplificare. Din păcate, nu am senzația că în, această, uh, în acest regulament s-ar fi ajuns la o normă, la un ansamblu de norme mai simplificate față de fostul regulament. Deci, simplificarea este o solicitare a tuturor agricultorilor, căci numai astfel politica agricolă comună va fi eficientă și ne va da rezultate concrete. Deci eu cred că un efort suplimentar este necesar în acest sens. Mulțumesc, Giovanni, spune președintele. Cer imediat colegilor să se manifeste dacă doresc să iau cuvântul mai întâi domnul um, Capola Santos. Senhor eu queria apenas dizer que este... Domnule președinte, aș vrea să spun că acest regulament este extrem de important este un regulament care are legătură cu preocuparea noastră constantă pentru simplificare și transparență. Are legătură cu impresia pe care o facem cetățenilor în ceea ce privește utilizarea banilor publici. Raportorul are deja, are deci mult de lucru și în numele meu și în numele grupului meu aș vrea să îl încurajez să redacteze un document uh, pozitiv pe care să-l susținem. Îți mulțumesc, Luis. Acum uh, are cuvântul reprezentantul Comisiei. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc domnului Lavia pentru acest uh, rezumat foarte pertinent al punctelor care figurează în propunerea de regulament orizontal a Comisiei. Aș vrea să trec în revistă punctele pe care le-ați menționat și să aduc uh, anumite lămuriri. Ați spus că există o corelare între deciziile în privința perspectivelor financiare și acest regulament. Într-adevăr, există o relație între perspectivele financiare și toate propunerile de regulament. Însă, atunci când e vorba despre un regulament uh, orizontal, legătura aceasta este destul de slabă. Regulamentul acesta fixează reguli în ceea ce privește felul în care vor fi cheltuiți banii disponibili, însă regulamentul nu spune despre ce sumă este vorba. Deci putem discuta despre acest regulament fără să ne fie teamă că am putea crea precedente. Pentru că este vorba despre un document tehnic care va funcționa oricare ar fi rezultatul negocierilor asupra perspectivelor financiare. Apoi, în ceea ce privește așa numita aliniere, tema ne preocupă cu noi de săptămâni, dacă nu chiar luni întregi. Și discuțiile nu sunt deloc comode, însă asta nu va mira pe nimeni, pentru că de la adaptarea tratatului de la Lisabona se pun numeroase probleme de adaptare și apar elemente noi ar fi bine să rezolvăm problemele care se pun în cadrul regulamentului 1290. Comisia Europeană a venit cu un pachet uh, orizontal și discuțiile asupra acestuia nu sunt finalizate. Ați spus că dacă se aplică alinierea încă de pe acum, trebuie să se rezolve problema adaptărilor pentru reformă în discuțiile cu privire la aliniere am avut impresia că uh, mai ales ceea ce reprezenta acest lucru din perspectiva reformei uh, făcea obiectul dezbaterilor. Însă poate că Parlamentul este pe cale de a schimba poziția în acest domeniu. Ați vorbit despre dezvoltarea rurală. Statele membre care au programe regionale, care gestionează această chestiune la nivel regional, ceea ce numim noi uh, N plus 2, ceea ce decurge și din uh, regulamentele supuse alinierii? Ei bine, în această privință, Parlamentul a hotărât uh, amendarea regulamentului 1290 din 2005. Comisia consideră însă că trebuie să se abordeze chestiunea în uh, cadrul regulamentului asupra dezvoltării rurale. Anumite idei nu au fost uh, prezentate, însă uh, lucrurile evoluează. În ceea ce privește agențiile de plăți, sunt de acord și comisia ar vrea ca numărul acestora să scadă. La ora actuală sunt 81 în Uniunea Europeană, însă asta se datorează, se datorează și structurii anumitor state membre. Germania, Italia și Spania sunt uh, țări care reprezintă jumătate din uh, numărul agențiilor de plăți. E greu să te amesteci în structura constituțională a statelor și statele se împotrivesc uh, cu tărie de altfel. Însă am putea să reunim instanțele de plăți care există la nivel național și este propunerea pe care o facem. Pe baza calculelor noastre, în felul acesta s-ar reduce numărul de agenții de plăți de la 81 la 74 sau ceva de genul ăsta. Comisia va dispune în curând de informații mai precise pe care vi le va transmite în privința acestui punct. Apoi, ați abordat problema sancțiunilor, mai ales atunci când ați uh, vorbit despre ecologizare. Nu cred că ar fi bine să dezvolt acest punct acum, de altfel nici nu avem timp. V-aș spune doar că propunerea de regulament orizontal spune explicit că sancțiunile trebuie să fie proporționale. Nu trebuie să fie disproporționate având în vedere infracțiunile constatate. Însă, sigur că va trebui să purtăm o dezbatere detaliată în această privință. În ceea ce privește sistemul de consiliere agricolă, ați vorbit despre problema sumelor maxime prevăzute. Aceste sume nu sunt stabilite în regulamentul orizontal, ci în regulamentul asupra dezvoltării uh, rurale. Deci, când vorbim despre aceste sume maxime și punem întrebarea dacă e nevoie de o reglementare pentru ca statele membre să fie Uh, supuse unor constrângeri mai mari în ceea ce privește sumele respective. Ei bine, o astfel de decizie poate fi luată în cadrul regulamentului asupra dezvoltării rurale. În ceea ce privește ecocondiționalitatea. Este un subiect foarte important, însă nu vom avea timp uh, să răspundem la întrebare astăzi. În ceea ce privește temele orizontale, după cum a spus comisarul Cioloș în mai multe rânduri, simplificarea este una dintre preocupările cheie ale Comisiei Europene. Regulile existente trebuie simplificate cât mai mult. Și în ceea ce privește propunerile de reformă, nu ar trebui, pe de altă parte, ca acesta să fie un scop în sine, mai întâi trebuie stabilite niște obiective politice, în urma dezbaterilor politice din Parlamentul European și apoi trebuie să vedem cum pot fi aplicate aceste obiective cât mai curând cu putință, pentru că altfel simplificarea devine un obiectiv în sine. Regulamentul orizontal propus uh, vine cu propuneri de simplificare. Mă gândesc, de exemplu, la regula care permite statelor membre, în anumite condiții, să crească nivelul de control cu 5% dacă statele respective demonstrează că sistemele de gestiune și control pe care le aplică funcționează bine și au o rată de eroare foarte limitată. La început e nevoie de un uh, mic efort suplimentar făcut de organismele de certificare, însă, într-o etapă ulterioară, se reduce astfel considerabil numărul de controle. E un exemplu de simplificare și, bineînțeles că nu am timp să trec în revistă toate propunerile de simplificare făcute în regulamentul orizontal. Ați vorbit și despre faptul că agricultorii au uh, dreptul să se așteaptă la reducerea constrângerilor administrative este adevărat. Nu va fi cu putință în cadrul discuțiilor cu privire la acest regulament orizontal, pentru că acest regulament afectează în mod marginal agricultorii. Acest regulament se leagă mai ales de uh, administrațiile naționale. În ceea ce privește constrângerile administrative asupra agricultorilor, această chestiune uh, este abordată atunci când se vorbește despre plățile directe, organizarea comună a pieței și așa mai departe. Și cu siguranță că vom mai avea ocazia să revenim la întrebările pe care le-ați spus, să aprofundăm aceste întrebări și e clar că Comisia Europeană este gata să vină cu toate informațiile necesare, toate lămuririle necesare. Suntem întotdeauna gata să vă punem la dispoziție și documentația necesară în așa fel încât să Uh, vă explicăm ce vizăm uh, prin aceste propuneri și este ceea ce se va întâmpla în uh, săptămânile și lunile ce urmează. Iba. Mulțumesc, domnului Mergel. Giovanni, dacă dorești să tragi concluziile, nu. Vreau numai să mulțumesc Comisiei pentru disponibilitate și mi-aș dori foarte mult ca alinierea cu tratatul de la Lisabona să se fi încheiat înainte de a discuta mai precis despre conținutul acestui regulament. Cred că munca noastră ne va fi mult facilitată astfel, ca să nu mai vorbim despre atingerea obiectivelor în sine. Referitor la sim- simplificare, da, sunt de acord cu reprezentantul comisiei și sunt de acord și cu domnul comisar. Este un element cheie, dar încă mai avem multe de făcut. Îți mulțumesc, Giovanni. Considerăm că lucrările noastre de astăzi se încheie aici. Vă reamintesc că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc de la orele 15 pe 28 februarie și rog pe coordonator să rămână în sală, deoarece va începe reuniunea coordonatorilor în câteva uh, minute. Bună seara tuturor!